Dear colleagues, I would like to start the meeting. Haideți să începem. Vreau să urez bun venit din inimă tuturor celor care au reușit să ajungă la Bruxelles în această dimineață. Ca de obicei, ședința noastră este transmisă pe internet. Cei care nu sunt prezenți nu vor fi transmiși. Vă informez că grupul verzilor și apoi uh, și socialiștii și popularii au uh, solicitat modificarea agendei și anume ca votul să se țină nu dimineață, ci după masă pentru a permite tuturor colegilor să ajungă la Bruxelles. Așa că, dacă sunteți de acord cu această idee, aș uh, propune ca voturile să se țină după masă la 4.30, adică imediat după audierea pe care o avem împreună cu Comisia ITRE. Așa că de la 10.20, în loc să votăm, vom continua cu ordinea noastră de zi, cu dezbaterile privind uh, regulamentul general, adică punctul 12 de pe ordinea de zi. Așadar, dacă nimeni nu obiectează la această modificare a ordinii de zi, considerăm că ea se adoptă. Mergem la punctul 2, comunicările președintelui. Vă semnalez că nu am comunicări în acest moment, așa că mergem mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi. Ian Olbricht este raportor și vom examina proiectul său de raport cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională. Vă amintesc că la ședința comisiei de pe 8 mai am căzut de acord ca termenul pentru depunerea amendamentelor să rămână deschis până pe 31 mai la 6 după masa. De asemenea, vă informez, dar probabil că știți că avem uh, disponibilă traducerea în toate limbile pentru acest raport, încă de pe 24 mai. Ian, ai cuvântul și avem timp până la 9.40 pentru acest raport. Bun, am să mă exprim în limba engleză pentru că textul a fost pregătit în engleză inițial. Știu că traducerea e disponibilă și că a fost uh, distribuită chiar în această dimineață. Așa că um, toți colegii care doresc să înainteze amendamente pentru mâine se pot baza pe traducere. Bun. Haideți să descriu uh, care este propunerea mea sau raportul meu Practic vin cu o listă de amendamente la propunerea comisiei. Ce trebuie reținut este că regulamentul FEDER este în mare parte influențat de așa numitul regulament general Adică avem uh, principalele elemente în regulamentul general, iar FEDER, practic, uh, vine cu uh, niște clarificări, niște consecințe. În ce privește obiectivele tematice, în primul rând, concentrarea tematică, în al doilea rând, acestea sunt definite în regulamentul general și apoi clarificate în FEDER. Apoi, programarea. La regulamentul general avem contractele de parteneriat, iar consecințele sunt detaliate în FEDER. Problema instrumentelor financiare, de asemenea, este tratată în regulamentul general. Cred că în această perioadă de programare trebuie să fim foarte atenți și să analizăm uh, toate regulamentele simultan pentru a vedea în ce măsură se completează ele și nu cumva să creăm vreo contradicție între diferitele regulamente și fonduri. Pentru FEDER e important să semnalăm problema CSC, a cadrului strategic comun. În documentul de lucru al CSC există niște elemente ce influențează FEDER, și uh, sigur că mm, forma finală a CSFC va afecta și forma finală a FEDER. Ultimul uh, element este uh, probabil legat de relația dintre cele două. De fapt, avem un sistem de mai multe fonduri care nu este suficient de clar. La FEDER ne interesează metodele propuse pentru noua uh, perioadă de programare. În uh, ce privește propunerea mea, avem uh, câteva sarcini ale FEDER subliniate aici și m-am gândit să includem și provocările demografice să le includem, deci, printre sarcinile FEDER. Cu privire la articolul 3, sfera de aplicare, există câteva elemente pe care le consider demne de menționat, deoarece sunt uh, destul de controversate. Nu am vrut să mă concentrez uh, pe considerente, însă vedeți că în raportul meu aduc mai multe amendamente și la considerente. Este vorba despre tehnologia informației și comunicării, despre Orizont 2020, indicatori. Bun, oricum, lucruri care au uh, consecințe în uh, părțile ulterioare ale regulamentului. După cum ziceam, articolele. La articolul 2 mă concentrez pe regiunile care se confruntă cu promovări demografice și naturale. Ar trebui să fie aici o prevedere specifică pentru ele. Deci, revenind acum la sfera de aplicare, avem câteva elemente destul de controversate. Eu propun să extindem sfera de aplicare, sfera de finanțare, iar acest lucru ar putea afecta concentrarea tematică, anume. Unii ar credea, ar putea crede că dacă lărgim sfera, se diluează puțin eficacitatea. Eu nu doresc să diluăm, ci vreau să menținem concentrarea tematică, permițând o mai mare flexibilitate și permițând statelor membre și apoi beneficiarilor finali să definească mai bine scopurile reale pe care doresc să le atingă. Anume, eu propun, de pildă, să extindem uh, elementul privind competitivitatea și uh, productivitatea. Nu vreau să ne limităm doar la IMM-uri, vreau să extindem și la alte întreprinderi, eventual să spunem, în special pentru IMM-uri, dar nu vreau să excludem întreprinderile mari. De ce? Pentru că eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe actorii care pot crea noi locuri de muncă. Așa că pentru mine este mult mai important să asigurăm locuri noi de muncă decât să ne concentrăm pe un actor sau altul. Dacă marile întreprinderi pot crea noi lucruri de muncă, ar trebui să poată accesa fonduri europene. Deci să avem în vedere întâi scopul și apoi actorii și instituțiile. Așadar, dacă marile întreprinderi sunt gata să creeze noi locuri de muncă, ar trebui să le ajutăm să o facă. Dar, sigur, putem spune în special IMM-urile. În al doilea rând, un alt element destul de controversat este următorul infrastructura pentru cultură, sport și turism. De ce? Pentru că în propunerea comisiei găsim că există um, acțiuni sociale, educaționale și de sănătate. Dacă păstrăm uh, noțiunea de social într-un sens mai larg, înseamnă sănătate, transport, uh, cultură și așa mai departe. Dacă însă comisia propune social, virgulă, educațional virgulă, de sănătate, înseamnă că pentru ei noțiunea de social se referă la, știu eu, um, asistența socială, poate. Dacă comisia vine cu această formulare social, educațional și de sănătate, cred că ar trebui să adăugăm uh, și infrastructura care poate fi folosită pentru alte lucruri mai inovatoare, pentru cultură, sport și turism. Să vă amintesc că dacă trebuie turismul este unul dintre motoarele economiei. Tocmai am avut o reuniune în grupul PPE despre turism și economie. Turismul nu este doar o roată de rezervă. De aceea vreau să includem această formulare cultură, sport, turism. De asemenea, tot la articolul 3 propun ca instrumentele financiare din FEDER și uh, din regulamentul general să fie diversificate împrumuturi, garanții, instrumente de tip revolving. Am modificat formularea orașe și regiuni în autorități locale și regionale, pentru că vreau să arătăm că discutăm aici despre actori și nu despre populații. Deci, dacă spunem oraș, regiune, înseamnă că vorbim despre toată populația. Dacă vorbim însă despre autorități locale și regionale, înseamnă că vorbim despre instituții, despre actori activi pe planurile acelea. De asemenea, în ce privește infrastructura, nu știu dacă ar trebui să permitem regiunilor mai dezvoltate să investească în, regiuni, în infrastructură pentru, uh, investi- pentru comunicare și informații, pentru transport, uh, Ehm, eu aș propune să ștergem această formulare pentru că să nu uităm că suntem într-o situație de criză și în vreme de criză nu cred că investițiile în infrastructura de transport, mediu și tehnologia informațiilor ar fi contrară spiritului concentrării tematice. Noi nu ne dezicem de concentrarea tematică, însă dacă pentru aceasta e nevoie să construim infrastructură, ar trebui să fie eligibile. Deci nu putem spune pe de o parte, da, vrem concentrare tematică și pe de altă parte să nu permitem construcția de infrastructură de bază pentru TIC. În ce privește articolul 4 și concentrarea tematică, trebuie să reținem că aceasta înseamnă o diversitate de modalități pentru a crea mai multă flexibilitate. Propun ca în loc de 80% să avem 60% și în loc de 40% 6%, la obiectivele tematice, în al doilea rând, să avem uh, un al patrulea obiectiv tematic, tehnologia informației și comunicării. Și vă amintesc că avem patru priorități la cooperare teritorială. Deci aici nu există complementaritate. Și în al treilea rând, m-am referit la nivelul minim necesar pentru eficiență energetică. Vă propun să reducem uh, cifrele necesare. Și am uh, uitat la articol 3 să mai amintesc tutunul. Până acum nimeni nu mi-a putut explica de ce un lucru care apare în politica generală a Uniunii Europene, care este împotriva tabacului, și sunt de acord cu acest lucru, de ce apare în FEDER. Eu nu sunt uh, împotriva combaterii tutunului, nu văd însă de ce apare în FEDER. Propun să ștergem această mențiune nu doar pentru că ea se referă la tutun, ci pentru că nu și are locul aici. În ce privește investițiile de prioritățile de investiții, acestea, după cum vedem de la Consiliu, uh, rămân, însă își extind cumva domeniul foarte interesant, pentru că la nivel oficial sunt foarte, foarte concentrate și uh, neoficial mai flexibile. Fiecare poate să adaugă ceva la lista de priorități, chiar și eu. Așa că propun. Și nu pentru că cred că ar trebui să derutăm, să avem o imagine neclară, ci pentru că trebuie să includem următoarele elemente. Sinergia cu Orizont 2020. Trebuie să creăm legături cu această agendă. În al doilea rând, o industrie creatoare. Aceasta este legată direct de inovație, mai ales în momentul de față. investiții pentru toate întreprinderile, indiferent de dimensiunea lor, ceea ce spuneam și mai devreme, tra- transferarea uh, industriei și transportului cu emisii scuse de carbon din afara articolului 7, ca și la lucrurile de muncă. Fie ne interesează o economie cu emisii scăzute de carbon, fie ne interesează de la ce uh, pachet, de la ce comisie vin banii. Dacă ne interesează scopul, uh, atunci pentru acesta trebuie să votăm. Ne interesează concentrarea tematică, ne interesează transportul cu emisii scăzute de carbon, atunci pentru asta trebuie să milităm. Eficiență energetică, infrastructură de depozitare, un mediu urban durabil, transport pe apă și transport feroviar. Iată câteva elemente pe care le-am considerat ca fiind necesare, fie adăugate după multele întâlniri pe care le-am avut și care nu consider că schimbă conținutul real al investițiilor, al priorităților de investiție. Propun să ștergem indicatorii de la anexa regulamentului, deoarece acestea, aceștia sunt uh, niște indicatori care ne arată cum se colectează datele și care nu ar trebui să fie în FEDER, ci într-un act delegat dezvoltarea urbană durabilă este destul de complicată și eu sprijin ideea unui fond de 5% din FEDER să fie prealocat în acest scop. Iar um, suprafețele urbane trebuie redefinite prin contracte de parteneriat. Trebuie să ștergem lista care există și să avem niște criterii mai funcționale pentru zonele urbane, să creăm un fel de programe pilot pentru fiecare țară pentru a se putea crea legăturile necesare între cetățeni și zona rurală sau vecinătatea lor. Există nevoia de a construi o rețea. Trebuie să vedem cum putem folosi banii europeni pentru a facilita cooperarea cu vecinătatea. Deci o prealocare de 5% din FEDER și să folosim uh, investițiile teritoriale integrate. Știu că există o, o poziție destul de puternică din partea statelor membre, așa că propun ca IT să fie folosit în acest uh, sens, însă nu numai. Putem opta și pentru alte metode și să avem un nivel diferențiat de delegare. Inițial am propus ca fondurile să fie gestionate de orașe timp de șapte ani, Opoziția a fost însă puternică. Tocmai de aceasta propun să se diferențieze nivelul de delegare a sarcinilor pentru obiectivul de dezvoltare urbană durabilă. În ce privește regiunile ultraperiferice, nu am adus modificări substanțiale. Ca să rezum, în propunerea mea, ideea generală este să păstrăm concentrarea tematică, cu un grad mai mare de flexibilitate însă. Statele membre și beneficiarii să, pot, uh, să poată defini ei înșiși conținutul, adică să păstrăm ideea de concentrare, dar să nu îngrădim prea tare marja de manevră a statelor. Pentru că asta înseamnă că scade flexibilitatea și într-o vreme de criză ar trebui să optăm tocmai pentru un sistem flexibil și ușor de modificat. De asemenea, trebuie să ne gândim la reprogramare. Aceasta nu apare în FEDER, însă ar trebui să creăm un mecanism de reprogramare foarte rapidă a modificărilor. Cam atât, doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Ian. Stimați colegi, agenda de astăzi este foarte încărcată, așa că nu avem prea mult timp la dispoziție. Aș vrea să mă ascultați cu toții acum Uh, la începutul discuției uh, vom uh, da cuvântul tuturor. Deci vreau să știu încă de la început câți, vreau să, câți vor să intervină. Avem prezenți în sală trei raporturi din umbră. Oldrich Vlasac nu e prezent. Altcineva mai dorește să intervină? Cornelia, a patra. Alții? Bun, acum se închide lista vorbitorilor pentru acest punct. Ba, Peter Zimon. Cine altcineva? Bun. Închidem lista vorbitorilor. Voi anunța câte minute aveți la dispoziție, însă pentru raportorii din umbră Uh, o să îi rog să nu uh, vorbească despre orice le trece prin cap, ci să se concentreze strict pe raport. Kerstin Westphal. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. E adevărat, uh, ne confruntăm cu un buget limitat, dar cred că este prima dată când pot să iau cuvântul și să mă refer la un document uh, scris, am avut întâlnirea și cu raportorii din numere, trebuie însă să re- reia un subiect, am să fiu succintă. În discuțiile anterioare am subliniat punctele decisive pentru grupul nostru S și D. Mă bucură faptul că raportorul în uh, ceea ce privește mai multe aspecte a cooperat strâns cu noi. Dau într-adevăr dreptate, e vorba de sprijinirea infrastructurii. Trebuie să fie posibil ca și în continuare și în uh, regiunile mai dezvoltate să putem sprijini proiectele de infrastructură. De asemenea, uh, sprijinim uh, subvențiile acordate întreprinderilor de mari dimensiuni, deoarece acolo condițiile sunt uh, mult prea limitate, nu ar trebui să existe o interdicție strictă. Avem nevoie și de implicarea acestor mari întreprinderi, deoarece uh, tocmai acolo dorim să eliminăm uh, dezavantajele competitive și în ceea ce privește concentrarea tematică avem puncte de vedere destul de similare. După părerea noastră, este foarte important ca în regiunile dezvoltate Um, rata de 80% ni se pare mult prea lipsită de flexibilitate, mult prea unilaterală, trebuie să lucrăm în continuare la acest aspect. În ceea ce privește prioritățile de investiții, trebuie în continuare să um, analizăm acest aspect. Foarte important sunt aceste uh, subvenții, dar într-adevăr să ținem cont de criteriul demografic, sună bine, dar și de turism și bineînțeles, de cultură. Și am să mă repet aici, însă cu plăcere, este importantă concentrarea tematică pentru trei obiective, însă nu trebuie să uităm sarcinile clasice care se regăsesc la articolul 2, ideea transportului public, de a introduce acest aspect la obiectivul 4 și a include astfel în uh, prioritățile tematice, mi se pare o idee foarte bună. Și în ceea ce privește sprijinirea orașelor, cred că este foarte clar, avem, obiectiv, avem uh, perspective similare. În ceea ce privește dezvoltarea urbană, cred că trebuie să permitem crearea unor noi axe de dezvoltare care să permită o dezvoltare durabilă a orașelor. Există totuși o deosebire între noi, cred eu, în ceea ce privește propunerea de construcție a a oleoductelor și ca această construcție să fie sprijinită prin FEDER. Aici avem o părere divergentă. Mi s-ar părea foarte util dacă, pe lângă cele trei obiective stabilite, să fie introdus un al patrulea obiectiv care să poată fi liber ales de către regiuni. Cred că aici, într-adevăr, am dat dovadă de flexibilitate. În ansamblu, cred că suntem pe drumul cel bun și cred că vom putea colabora în continuare constructiv. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Karim Andali. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru toată munca depusă și asta în calitate de raportor din umbră, spun. Mie îmi pare bine că vrea să introducă și o dimensiune culturală în prioritățile de investiții și pentru că a inclus și noțiunea de dezvoltare urbană durabilă și acea platformă cunoscută. Cu toate acestea, văd că dumnealui uh, nu prea pune accentul pe ecologie și pe angajamentele europene din pachetul energie și climă, care sunt aceleași din strategia 2020. Avem uh, directiva privind schimbul cu certificate de emisii, avem cote de emisii și cred că obiectivele europene nu prea se regăsesc uh, în raportul dumnei sale. Mă refer la obiectivele de a reduce consumul energetic cu 20%. Nu ține cont de directiva privind eficiența energetică și de obiectivul de energie regenerabilă. Din păcate, mie mi se pare că nu se regăsesc deci aceste noțiuni și uh, nu se regăsește nici uh, o prevedere specială pentru regiunile în tranziție sau cele aflate în dificultate. Domnule Olbricht, dacă nu uh, vă angajați și în sensul acestor obiective, înseamnă că uh, lăsați la o parte uh, interesele locale a milioane de oameni. Și, în plus, mi se pare foarte bizară această dorință a dumneavoastră de a extinde aplicabilitatea fondurilor structurale la marile întreprinderi. În vreme ce cheltuielile publice trebuie raționalizate, IMM-urile și micro-întreprinderile au beneficiat până acum de fonduri structurale într-o măsură foarte mică și, spre deosebire de marile întreprinderi, nu au suficiente resurse pentru a se dezvolta, cu toate că ele joacă un rol uh, de motor al economiei noastre. Așa că mie mi se pare că ar trebui să reducem folosirea fondurilor la IMM-uri și la micro-întreprinderi. Astfel le putem ajuta să creeze locuri de muncă și am arăta pe cale juridică că Parlamentul ține la acel Small Business Act, adică gândește mai întâi la scară mică pentru a stimula o dezvoltare mai mare. Eu cred că noi, comisia noastră, trebuie să încurajăm acest lucru prin FEDER, tocmai. Thank you very much. Uh, we, we... Mulțumim foarte mult. Avem uh, două minute în continuare pentru fiecare din următorii vorbitori. Cornelia, ai două minute la dispoziție. Ja, vielen Dank. Um... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, există o serie de aspecte asupra care suntem de acord, e evident. că raportor din umbră am decis și noi ca infrastructură până, va trebui să fie țintită până la domeniul marilor întreprinderi Trebuie să privim, bineînțeles, în ceea ce privește statele membre și regiunile, ce proiecte vom sprijini. Cultură, sport, turism, aspecte foarte importante, le sprijinim, ni se par uh, obiective justificate. Transportul public și aici uh, beneficiați de sprijinul nostru de plin, eficiența energetică trebuie păstrată și trebuie să vegem că, într-adevăr, uh, ținem de acest aspect, mi se pare foarte important unde există diferențe. La obiectivele tematice, știți uh, foarte bine, eu uh, întotdeauna am sprijinit modificarea procentelor, acestor 4% care au fost amintite permanent. Eu cred că dacă avem obiective tematice, atunci ar trebui să le folosim. Nu există nicio justificare de ce un obiectiv tematic ar trebui să aibă o pondere inferioară în uh, în cadrul strategiei eh, bine cunoscută Europa 2020 să fie așadar mai puțin important decât un alt obiectiv tematic. Dezvoltarea urbană, abordarea pe care o urmăriți o putem într-adevăr sprijini. Cred că am discutat foarte mult despre acest subiect în cadrul ședințelor anterioare. Uh, între oleoductul și oleoductele și tutunul, îmi pare rău, aici nu suntem de acord, însă așa se întâmplă, așa e viața. Cred însă că putem da dovadă de flexibilitate, putem dialoga în continuare. Vom înainte amendamente în acest sens. Aștept discuțiile ulterioare. Mulțumim! Două minute, Peter Zimăn. Mulțumim foarte mult, mulțumesc raportorului pentru acest proiect foarte interesant care va fi o bună bază pentru discuțiile ulterioare. Aș dori să abordez două aspecte. Salut! introducerea conceptului spațiilor funcționale urbane și apoi dezvoltarea urbană durabilă care nu se oprește la granițele, la limitele orașului, ci include zonele învecinate, chiar zone rurale apropiate de oraș. Eu aș merge chiar mai mult și ar spune că uh, pentru a ține cum mai bine de modelele de dezvoltare regională ar trebui să dăm dovadă de mai multă flexibilitate în deosebi când vine vorba de introducerea acestui instrument. Iată de ce am putea să ne gândim uh, să extindem aceste spații urbane funcționale și să includem alte zone funcționale. Ne putem gândi la zonele turistice. Acestea nu dau dovadă de un caracter urban, însă au o importanță, au o semnificație funcțională, precum orașele. Aici mă gândesc așadar la această extindere și cred că vom uh, înainta un amendament acest sens și uh, m-ar bucura dacă am ajunge la o înțelegere referitor la acest aspect în discuțiile ulterioare. Un alt punct pe care doresc să-l abordez referitor la cele 5% pentru investițiile teritoriale integrate. Am putea să ne gândim ca acestea să nu fie stabilită la nivelul uh, statelor membre, ci la nivelul programelor operaționale. În același timp, am putea să ne gândim dacă nu orașe, regiuni care dau dovadă de structurile necesare și care uh, dau dovadă de voința necesară, dacă nu pot acestea uh, să primească responsabilitatea pentru gestionarea IT. Așadar, gestionarea fondurilor, așa cum uh, s-a întâmplat uh, în cadrul inițiativei comunitare Urban, Urban 2, uh, cred că putem discuta referitor la acest subiect în continuare. Mulțumim foarte mult. Două minute, Ian Simpson. Am să fiu foarte succint. Am să sprijin raportorul uh, furnizând experiență dintr-o zonă puțin populată din Suedia, în primul rând cultura, sport și turism sunt uh, aspecte foarte importante și pentru anumite regiuni uh, reprezintă principala sursă de venit și iată de ce se bucură de sprijinul meu de plin. În al doilea rând, infrastructura. E greu să vorbim despre acest subiect deoarece sunt uh, foarte mulți bani în joc. Însă, prin excelente, regiunile din nord uh, sunt într-adevăr regiuni bogate, însă foarte, foarte uh, Uh, slab populate. Iată de ce investițiile ar putea să fie țintite. Poate, de exemplu, să introducem uh, infrastructură de bandă largă peste tot. Sprijinul în acest sens este așadar foarte importantă pentru a introduce această infrastructură. De asemenea, am putea, de asemenea, să furnizăm sprijin strategic în uh, ceea ce privește turismul. Aveți sprijinul meu așadar. Mulțumim, Nicolas Martin, în numele Comisiei, trei minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În uh, primul rând, aș dori să spun că o serie de elemente din propunerea raportorului uh, se alinează la perspectiva Comisiei îndeosebe asupra problemelor ce vizează zonele urbane. Într-adevăr, uh, e nevoie de a veni cu lămuriri și de a extinde anumite posibilități. Am preferat să se vorbească doar de zone urbane, nu de zone urbane funcționale și Comisia, în ceea ce privește platforma de dezvoltare urbană, vede o, un potențial pentru a folosi cu succes investițiile în zonele urbane. Punctele care, într-adevăr, pun probleme pentru Comisie vizează, în primul rând, extinderea domeniului de aplicare. Aici, includerea marilor întreprinderi fără limite nu se aliniază la datele care, după părerea Comisiei, arată că fondurile europene sunt folosite cel mai bine pentru a sprijini investițiile. În propunerea Comisiei se include într-adevăr deja posibilitatea de a introduce și marile întreprinderi, însă propunerea raportorului uh, nu stabilește nicio limită. În ceea ce privește infrastructura în zonele mai dezvoltate, încă o dată, marea majoritate a regiunilor mai dezvoltate au deja, beneficiază deja de infrastructură. Propunerea Comisiei permite într-adevăr, lasă loc pentru investiții în infrastructură de scară mică, lucru care ar trebui păstrat. În ceea ce privește tutunul, noi încercăm să ne asigurăm că nu se fac investiții în această industrie, lucru care se alinează la abordarea armonizată privind politicile europene. În ceea ce privește turismul, cultura și sportul, referința la acestea, după părerea Comisiei, nu este necesară. Sunt elemente care intră în potențialul endogen al articolului 1.3d din propunerea Comisiei Propunerea de raport nu sublinează suficient aceste elemente. E vorba de uh, zone de investiții care pot juca un rol important în ceea ce privește perspectiva teritorială, însă nu reprezintă calea care va permite Uniunii Europene să-și crească competitivitatea. În ceea ce privește ETS, certificatele de emisie, Comisia consideră că nu ar trebui să, invest, să facem investiții care ar putea submina sistemul acestor certificate de emisie. Două ultime observații în ceea ce privește concentrarea tematică. Raportorul a înaintat uh, o propunere care diluează procentajele, care crește obiectivele tematice care uh, joacă un rol important, care au influență asupra procentajelor și care crește mobilitatea urbană, e o diluare extremă, se diluează astfel concentrarea tematică și noi considerăm că nu se alinează la perspectiva că concentrarea permite eficientizarea finanțării UE. Și legat de acest lucru, formularea priorităților de investiții, să nu uităm, prioritățile de investiții reprezintă obiective, reprezintă specificarea obiectivelor tematice aliniată la domenii specifice pot fi clarificate, însă nu pot fi amplificate astfel încât uh, să ne facă să pierdem um, abordarea țintită de care avem nevoie. Ian, ai două minute de a fi, pentru a fi de acord sau nu, dacă dorești, trebuie să abordezi acele puncte cu care ești de acord. Uh, uh, you know, the, uh, in the social sciences, the, the, the so-called the, uh, uh structural... În ceea ce privește fondurile structurale, stru filolo, filozofia structurală și faptul că suntem de acord cu, uh, cu structura în profunzime. Nu prea suntem pentru superficialitate, dar suntem deschiși. Sunt de acord cu ce s-a spus în uh, această dezbatere. Observațiile sunt foarte constructive, arată că există diferențe între poziția noastră și a Comisiei, pentru că prima reacție a colegilor mei a fost ca, de exemplu, turismul și uh, Uh, cultura să fie tratate ca activități economice și ca investiții și nu doar ca uh, o, un element care intervine în nivelul de trai. Deci avem un acord general în ce privește uh, federul în cadrul grupului nostru. E doar începutul negocierilor, deci uh, vom discuta cu statele membre. Deja am avut o întâlnire cu aceste state membre și a fost uh, foarte surprinzător. Statele membre, care de obicei sunt împotriva politicii de coeziune, ele sprijină propunerea mea. Deci e o surpriză și cred că ne așteaptă uh, idei foarte interesante pe viitor. Aș dori să fac uh, două observații mai uh, generale. Atitudinea generală a raportului meu este următoarea nu ar trebui să luăm o decizie, decizie în ce privește amănuntele la Bruxelles. Ar trebui să definim uh, obiectivele și apoi să solicităm statelor membre care sunt beneficiarii finali uh, să ne spună cum vor să procedeze. Ele ar trebui să decidă singure cum doresc să atingă obiectivele pe care noi le-am fixat. Nu ar trebui să mergem uh, până la amănunte aici uh, pentru, și să, să, să definitivăm totul, pentru că flexibilitatea este foarte restrânsă. În propunerea mea, uh, în calculele mele, am uh, încercat să acord uh, mai multă flexibilitate. Unii au spus că e o diluare. Nu e o chestiune legată de formulare, ci de filozofie. Deci vă propun să fim stricți, să punem condiții foarte uh, drastice, să controlăm foarte bine lucrurile, dar haideți să nu predefinim totul de la început, să solicităm beneficiarilor să ne spună cum doresc să procedeze e ca și când vrem să avem mai multe locuri de muncă, întrebarea însă e cine poate crea locuri de muncă. În unele state membre sunt IMM-urile, în, uh, într-un alt statul membru e o întreprindere care, care poate crea o mie de locuri de muncă și e foarte important că uh, uh, e o astfel de întreprindere. IMM-urile sunt uh, o etichetă, dar astăzi ne dorim să obținem locuri de muncă cât mai multe, să avem o ocupare cât mai mare și de aceea sunt de acord cu ce spun uh, Verzi, până la urmă, însă Cred că nu, nu e o problemă de uh, diferență de puncte de vedere. Uh, diferența intervine la nivelul metodei. Mai există o problemă Vom discuta uh, ETS-ul, sigur că aici va trebui să intrăm în amân amănunte, să vedem uh, uh, care e problema. Nu vreau să discutăm subiectul tutun, nu înțeleg de ce face parte din FEDER pentru că e uh, un element legat de PAC, e un element general legat de politicile europene. Nu ar trebui eu nu spun că nu ar trebui să nu fie investiții și mai ales nu din FEDER. De ce nu din FEDER sau de ce din FEDER? Vorbitorul se îndepărtează de microfon. Nu sunt uh, total împotrivă, dar ne aflăm într-o poziție privilegiată acum la început, pentru că dacă de la început obținem uh, uh, acordul, ce ne rămâne de negociat? Deci, iată, că avem uh, poziția statelor membre și a Comisiei cu diferențele, ar trebui să clarificăm această poziție, să vedem ce înțelegem prin anumite elemente și sunt sigur că vom ajunge la un acord. E ca și cu infrastructura. Dacă zonele mai dezvoltate, ele fac parte din infrastructură. Uh, ele sunt implicate, ele pot veni cu uh, latura de inovare. Nu toată infrastructura poate fi inovatoare, dar uh, unele părți pot veni cu segmente inovatoare și de, de ce să nu permitem statelor membre care participă la proiectele de infrastructură să nu decidă? Deci, atât care este filozofia generală, să acordăm flexibilitate, suplețe, deschidere și apoi să fim foarte drastici în atingerea obiectivelor ale obiectivelor Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să încheiem dezbaterea uh, pe această temă. Sigur că uh, vor putea fi puse și alte probleme ulterior, dar uh, ne uităm la ceas acum, numărăm minutele, Joachim Zeller nu este încă în sală, deci aș dori să îi uh, rog pe raportorii pentru regulamentul general să înceapă acum. De câte am înțeles, se va pune accentul și pe uh, cadrul, uh, pe, pe cadrul strategic. Aș dori să vă rog să prezentați amendamentele care nu sunt în proiectul de raport. În orice caz, ele la latitudinea dumneavoastră să hotărâți ce e important. Trecem acum la punctul 12. Este vorba de rapoartele Lambert și Constanțe. Mulțumesc doamnă președinte, dacă la, în prima oră ajungem la punctul 12, vă felicit pentru eficiență. Poate că suntem insuflați de spiritul din ultimile zile. Lăsând uh, gluma la o parte, da, într-adevăr, uh, suntem uh, în grafic. Am avut aceste dezbateri treptat, pas cu pas, în ce privește documentul de lucru. Da, într-adevăr, putem vorbi deja de un prim set de amendamente și mă bucur să vă spun că în ultimile săptămâni am avut și posibilitatea la uh, Strasburg, uh, săptămâna trecută, să ne așezăm la masa negocierilor cu uh, raportorii din umbră și să analizăm în amănunțime amendamentele importante. Și am constatat că dacă investești timp, dacă încerci să limpezezi lucrurile, la sfârșit nu ai 2000 de amendamente pentru a îmbunătăți uh, textul care poate fi uh, clar și limpede de la început în sine. Dacă procedăm așa cum am făcut, uh, dacă procedăm pas cu pas și dacă încercăm să obținem votul la începutul lunii iulie, s-ar putea uh, Uh, să fie foarte important și de ce? Pentru că, așa cum a spus uh, Ian Olpri cu privire la regulamentul său, se creează cadrul necesar pentru dezbatere. Se preiau aspectele cheie uh, dorite de Parlamentul European și sunt aduse în dezbatere. Și doar la vot, cu privire la regulament, putem să ne exprimăm poziția pentru negocierea cu Consiliul și cu Comisia de mai târziu. E un aspect foarte important pentru că am constatat că există o tendință la Consiliu și uh, mai târziu în reuniunea noastră vom discuta cu domnul comisar și cu ministrul pentru afacerile europene din Danemarca uh, în ce privește propunerile lor, care sunt uh, realizările lor. Și nu ne dorim să ne aflăm în situația în care anumite aspecte sunt votate cu unanimitate la Consiliu, și care să nu poate fi redeschise. Deși e foarte clar că avem uh, de-a face cu un raport în procedura de codecizie. Deci vă rog, dragi colegi, citiți amendamentele noastre, acordați-le uh, atenție înainte de a înainta propriile amendamente. Nu vă suprapuneți cu amendamentele noastre. Vom încerca să preluăm toate amendamentele, nu vă faceți prea multe griji, însă încercați să nu depuneți amendamente așa în pripă. Am înțeles că mulți colegi se grăbesc foarte tare, am înțeles acest lucru săptămânile trecute, dar nu merge întotdeauna. În al doilea rând, da, doamnă președinte, astăzi, haideți să ne referim împreună cu Constanțe la CSC. Am uh, discutat uh, acest lucru. Deocamdată am obținut un text care este formulat pe articole care pot fi amendate. Și e foarte clar deci ce uh, doream să introducem în textul juridic acest aspect, pentru că uh, e foarte elocvent, ne arată cum toate aceste principii, cum toate aceste articole funcționează în practică. Cum textul ar trebui să fie înțeles. E o parte foarte importantă pentru ca politicile noastre să devină concrete și pentru ca ele să fie ușor de comunicat. E foarte important, mai ales în aceste vremuri în care se vorbește foarte mult de investiții, uh, creștere și ocupare. Am uh, modificat Uh, procedurile noastre, astfel încât să obținem uh, sinergii uh, mult mai mult acum decât în trecut. Dar sigur că înțeleg că atunci când noi venim cu acest amendament, venim cu amendamentul CSC, cadrul strategic comun, avem nevoie de ceva mai mult timp pentru a studia în amănunțime și am uh, hotărât să mai acordăm încă o săptămână pentru acest amendament unic pe care vă rog să îl citiți. Suntem gata să îl uh, clarificăm și să îl discutăm uh, cu raportorii din umbră, dar cu toți cei care doresc să ne, să, să ne abordeze. Sunteți bineveniți cu toții și sperăm, dacă e nevoie, să modificăm acest amendament. Iată unde ne aflăm deocamdată. Sper ca președintele să preia această abordare și aș dori să mai fac câteva observații și după ce îi dau cuvântul Constanței. Bineînțeles că în capitole, în capitolele pe care le avem uh, la dispoziție, încercăm să preluăm uh, principiile orizontale, provocările transfrontaliere E vorba până la urmă doar despre sinergii, despre uh, coordonare, orizontul 2020. E foarte important să avem o uh, societate bazată pe cunoaștere. Încă o dată, proiecte foarte uh, importante de infrastructură. Instrumentul de preaderare, instrumentul de vecinătate, uh, toate politicile care vizează uh, tot ce se întâmplă la granițele Uniunii Europene și uh, tot ce e legat de coordonare. E foarte important să nu repetăm conținutul, dar să atragem atenția uh, celor care s-au ocupat de acest raport în ultimile săptămâni asupra acestor aspecte. În încheiere aș dori să spun, cu Constanța nu am uh, rămas uh, așa în exterior să urmărim ce se întâmplă, am uh, introdus câteva amendamente care nu aduc elemente noi, ci am încercat să venim cu clarificări juridice, am cerut ajutorul serviciilor Parlamentului și avem câteva amendamente pe care le vom înainta ca și dumneavoastră, le vom depune, pentru ca acest text să fie mai clar, dar bineînțeles că uh, Uh, toate aceste amendamente vor putea fi preluate mai târziu, ulterior, împreună cu uh, amendamentele de compromis. Iată deocamdată. Constanța, te rog dacă poți să mă ajuți. Uh, cu permisiunea președintei. Mulțumesc foarte mult, da, într-adevăr nu mai am mult de adăugat poate în ceea ce privește amendamentele pe care le-a menționat Lambert chiar la sfârșit, un amendament foarte important pentru noi și din punct de vedere politic este introducerea codului, codului uh, de conduită. Pentru noi ca Parlament ar trebui să fie foarte important pentru a pentru a exprima cel puțin foarte clar că dorim introducerea acestui cod de conduită, să explicităm încă o dată principiul parteneriatului, guvernanței, sunt aspecte importante, uh, e vorba mai degrabă de ajustare tehnică, însă importantă. În ceea ce privește cadrul strategic comun, colegii și colegele de la secretariat au muncit din răsputeri. Doresc să le mulțumesc tuturor acelora care au uh, muncit ore întregi uh, pentru a elabora textele propuse de noi uh, și pentru a le formula astfel încât într-adevăr să le putem modifica. Am uh, primit un e-mail referitor la cum se pot face aceste uh, modificări, cum funcționează totul. Mâine veți primi un e-mail În acest mail uh, se va lămuri de către serviciul juridic cum se realizează toate aceste amendamente. E vorba așadar de formularea lingvistică, juridică, în care să se adapteze cadrului strategic comun. În ceea ce privește capitolul 4, la ora actuală nu vedem o plus valoare de a alinea obiectivele tematice la axele de priorități. Am spus că vom lăsa deoparte acest lucru. Cred însă că e foarte important ca celelalte patru, așa cum uh, sunt uh, prezente, cum sunt elaborate acum, să fie introduse, să fie preluate în cadrul strategic comun. Cred că deocamdată acestea sunt aspectele cele mai importante în ceea ce privește întrebarea cum uh, vom continua cu amendamentele. În practică, aș avea o cerință suplimentară referitor la cele spuse de Lambert. La ora actuală există foarte mulți actori interesați care caută europarlamentari sau membri din comisie regionale. E vorba de reprezent și chiar de reprezentanții statelor membre. Uh, din punctul de vedere al raportorului, nu are sens atunci când colegele și colegii preiau amendamente ale Consiliului și le prezintă ca amendamente. Se poate face, însă n ar uh, lăsa fără marge de manevră. Știți că negocierile se derulează pe principiul eu îți dau ție asta dacă primesc cealaltă. Dacă eliminăm deja această logică, practic nu mai avem ce să negociem. Nu pot să spun lucrurile mai clar de atât. Cred că sunteți fiecare suficient de inteligent pentru a ști că avem nevoie de această marjă de manevră și, după cum a spus Lambert deja și Ian, ne aflăm la începutul negocierilor dacă dorim să votăm pe 9 iulie. Și Trebuie să profităm de această șansă istorică de a putea elabora această procedură de decizie regională și prin noul cadru strategic intrăm într-un teritoriu neexplorat Am preluat așadar uh, o mică bucată de inițiativă și o mică bucată de um, inițiativă legislativă pe care o putem elabora în Parlament. Trebuie să fim mândri de acest lucru și trebuie să avem grijă că um, adoptăm totul corespunzător și negociem totul așa cum trebuie. Mulțumim, Constanța, avem uh, doi raportori din umbră. Thank you very much. Uh... Godmanis, mulțumesc că am avut o dezbatere foarte bună la Strasburg. Uh, amendamente care au fost depuse de către colegi. Câteodată e foarte interesant să aduni informații, să vezi ce se întâmplă și de cealaltă parte. Deci dacă cineva are uh, relații la ministere, ar fi important să ne spună ce se întâmplă uh, cu negocierile, că, pentru că am înțeles că ele sunt în curs de finalizare. Dacă cineva are posibilitatea să examineze aceste capitole de negociere, vor vedea că ele se referă la aspecte la care noi nu ne referim aici. De exemplu, anexa 2. Uh, comisia ne-a trimis o pagină aproape în alb Însă, președinția și statele membre uh, se ocupă mai ales de această anexă. anexă. Nu știu dacă uh, persoanele sunt familiarizate cu conținutul acestei, colegii sunt familiarizați cu conținutul acestei anexe. Eu sunt. Aspectele cele mai importante nu au fost uh, abordate. Uh, poate că vor apărea adăugiri care vor uh, uh, consolida partea financiară și partea tematică, care trebuie să fie soluționate în comun. Dar mai există și lucruri care sunt golite de conținut. Și aș dori să vă atrag atenția foarte repede o să vin uh, la... o să depun uh, propunerile mele. Dar nu știu dacă pentru unele state membre finanțarea a fost uh, definită pentru fondul de coeziune, fondul social, fondul de dezvoltare regională, de exemplu. Una dintre aspectele la care aici nu ne-am referit de deloc, dar pe care va trebui să o discutăm la Comisia de Bugete, înseamnă ralurile, aceste resturi care trebuie lichidate. Această chestiune ar trebui să fie foarte importantă pentru finalizarea primului pachet până în 2013 și care va avea un impact foarte important asupra noului cadru strategic multianual. V-aș propune să luăm ceva timp pentru a discuta că e vorba de 100 până la 109 miliarde miliarde de euro. Bani care unii spun că sunt raluri, iar alții spun că nu ar trebui să fie plătiți deloc. Dacă ne uităm foarte atent la regulamentul existent, 1083, uh, ne dăm seama că e vorba de legea N plus 2, N plus 3, care se uh, aplică și e o problemă bugetară cu fondurile uh, bugetare de la sfârșitul anului trecut. Pentru că nu știm dacă ele vor fi cheltuite în conformitate cu regula N2 sau N plus 3. Comisia ar putea să plătească doar o parte din acești bani și de aceea ne aflăm într-o situație de austeritate financiară, suntem sub presiune. O altă chestiune la care aș dori să mă refer, sunt de acord întru totul că acest cadru uh, strategic financiar comun, uh, st cadru financiar strategic comun e foarte important. Pentru că, într-adevăr, putem arăta cum putem să uh, Uh, definitivăm lucrurile, nu e doar uh, uh, partea juridică care e importantă, de aceea sprijin includerea lui în anexă, unii sunt împotrivă, eu sunt pentru și în al doilea rând nu știu care uh, vor fi consecințele uh, inițiativei Communication Europe, Însă, în documentul de explicație de la Comisie constatăm că nu am fi putut să schimbăm nimic. Unii au uh, încercat, alții vor mai încerca, lucrurile nu se vor schimba, însă va, va trebui să vedem cât uh, de bun suntem în uh, prezentarea unui proiect, dar aceasta este regula jocului. Nimeni nu poate să uh, fixeze foarte clar uh, fondurile. Dacă cineva spera ca acești bani să fie incluși uh, ca cei de la politica de coeziune, nu se poate. E vorba de 10% care sunt uh, uh, puși pe piață. Dacă proiectul e bun, primești banii, dacă nu, nu. Trebuie să fim cinstiți cu noi înșine. Sunt de acord cu ce spunea Constanța. Uh, lobiștii tot timpul ne bat la cap, uh, încearcă să ne convingă, dar uh, nu, din câte am înțeles, nu va fi o alocare foarte clară. Va fi foarte frumos dacă vor fi proiecte care vor uh, acoperi 27 state membre, dar să fim cinstiți, nu vom avea suficienți bani. Și ultimul aspect la care ne-am referit, în ce privește TVA-ul, în propunerea comisiei, propunerea foarte complexă, Situația existentă este complexă și aici avem și propunerea raportorilor. Avem trei posibilități să menținem starea actuală cu TVA-ul, să adoptăm articolul 55 aliniatul 3 punctul C, C al Comisiei sau să sprijinim poziția raportorilor. Dacă vreți punctul meu de vedere, eu am tendința să îi sprijin pe raportor pentru că astfel vor ajunge mai mulți bani la beneficiari ce e necesar pentru a pune în aplicare, pentru a cheltui fondurile de coeziune. Nu vrem ca acești bani să ajungă ca impozite la bugetul statelor și până la urmă să avem mai puțini uh, bani la final. Sunt de acord că chestiunea este complexă, dar vă uh, îndemn să-i sprijiniți pe raportor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vlasac. Doriți cuvântul? Děkuji eh, za slovo, paní předsedkyně. Uh, ia... Mulțumesc, doamnă președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să menționez câteva lucruri ce trebuie cumva să își găsească o soluție. Să luăm mai întâi acel fond de performanță care nu este un stimulant suficient pentru eficientizare. El ar trebui să fie instituit la nivel național și să fie folosit uh, mai eficient de programe. Apoi, după cum zicea Ivars, problema TVA-ului. Eu cred că eligibilitatea în vederea TVA-ului trebuie să fie inclusă în CFM, în documentul general. Și apoi, regula N plus X. Nu știu cum ar trebui să o definim, dar în orice caz n-ar trebui să avem o definiție prea severă, prea strictă. Ar trebui, din potrivă, să existe mai multă flexibilitate la nivel național. Apoi, în ce privește plafonul pentru Fondul Social European, ar trebui să fie păstrat. Există două posibilități aici fie să existe un nivel unic pentru toate tipurile de regiune sau să scadem procentele pentru fiecare regiune vizată. Poate am putea să discutăm aceste chestiuni la nivel național când se negociază acordurile de parteneriat. Eu cred că la toate obiectivele și la toate fondurile trebuie să armonizăm rata maximă de cofinanțare undeva la 80%. Și ultima mea observație ar fi în legătură cu legătura, cu relația dintre fondul de coeziune și celelalte programe, Orizont 2020 de pildă. Cred că ar trebui să avem o legătură mai bună Mulțumesc! Președinta, stimați colegi, vă informez că am închis lista vorbitorilor. Cornelia mai întâi și apoi uh, um, Ernst. Mulțumesc, aș dori să încep cu aspectul care este cel mai important pentru noi, cu care întâmpinăm cel mai multe probleme. Nu știm uh, ce abordare să avem față de acestea. Ca până acum am uh, probleme cu condiționalitățile exante, nu mă mulțumesc. Am făcut câteva propuneri, una a fost eliminată, cealaltă a fost uh, pur și simplu aruncată. Trebuie să vă spun că nu văd plus valoare aici. Poate ar trebui cineva să mă convingă unde este anume ascunsă. Am o problemă poate cu sistemul de sancțiuni și anume atunci când acesta nu este în armonie cu uh, sistemul de coeziune, cu politica de coeziune. Iată de ce aici mi se pare important să luăm în considerare acțiuni din motivele deja cunoscute. În ceea ce privește codul de conduită, da, mi se pare foarte important. Am uh, analizat dacă recurgem la acte delegate sau nu. În cele din urmă am decis că da, n-am uh, putea închipui într-adevăr această uh, abordare, însă sunt deschisă și la alte propuneri. Sprijinim uh, raportorul în ceea ce privește cadrul strategic comun. De asemenea, um, elementele de conținut incluse mi se par foarte bună. Felicitări! Ca până acum întâmpinăm o problemă cu cuvintele cheie precum acreditare și conturi anuale. Foarte, foarte mulți uh, experți din practică ne-au spus că în cazul conturilor anuale, când există un termen limită, e foarte periculos pentru că după aceea nu se mai poate face nimic. Dacă termenul limită este 10 octombrie sau 1 noiembrie, e foarte, foarte greu și face ca uh, Uh, proiectele să fie realizate doar timp de un an. Cred că aici trebuie să facem ceva, trebuie să luăm măsuri. În ceea ce privește instrumentele financiare, nu sunt sigură că totul e posibil, totul e fezabil. dar e bine că există noi instrumente financiare, există însă și un pericol asociat care vine cu acesta. Cam atât deocamdată. Thank you, Peter Simon. Președinte, mulțumim, Peter Zimon. Aspecte cool. Mulțumesc, două aspecte foarte succint. Um, în primul rând doresc să salut consolidarea guverna- principiului guvernanței multinivel, includerea nivelului regional în acordurile de parteneriat, precum și în toate etapele de punere în aplicare a măsurilor, mi se pare un lucru salutar, continuarea acestei abordări uh, mi se pare că nu ar trebui lăsată în seama comisiei, ci ar trebui ca în cadrul regulamentului general să existe condiții minime pentru criteriile care guvernează parteneriatele, care să intre apoi în contractele de parteneriat și contractele operaționale. În al doilea rând, aș dori să abordez aspectul simplificării regulamentului, uh, am uh, discutat de multe ori cu experții referitor la asistența de preaderare și așa mai departe. Dacă analizăm propunerile, ținând cont de autoritățile regionale și locale vizate în procesul de punere în aplicare, auzim că nu e vorba mai degrabă de o simplificare, ci mai degrabă se poate ajunge chiar la o birocratizare suplimentară. Iată de ce aș dori să analizăm încă o dată obligația de control și de raportare și de criteriile de adaptare necesară. Președinte, mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă cineva de la Comisia Europeană vrea să intervină. Da, mulțumesc, doamna președinte. Deoarece domnul comisar Han o să vină în curând aici și să o să aibă o intervenție în care va vorbi cu siguranță și despre CSC. Nu vreau să anticipez în vreun fel ceea ce va spune domnia sa. Desigur, am văzut uh, proiectul de document. Anexa a apărut uh, recent, așa că nu am avut încă ocazia să o analizăm în detaliu. Am să mă limitez uh, la câteva observații doar în legătură cu CSC. Mai întâi, uh, documentul uh, este legat de propuneri de amendare, de modificare a regulamentului privind prevederile comune. Și aici putem constata că există unele neînțelegeri în legătură cu rolul CSC. Amendamentul se referă la o coordonare și o echilibrare a priorităților de investiții. și se pare că acest lucru a fost legat de eliminarea celor acțiuni cheie din documentul de lucru al Comisiei privind CSC. Să lămurim lucrurile. Mai întâi, prioritățile de investiții sunt legate de politica de coeziune, în timp ce CSC se referă la toate cele cinci fonduri. Bun, ceea ce sigur că nu se potrivește. În al doilea rând, după cum spuneam, prioritățile de investiții sunt uh, incluse în obiectivele tematice, sunt partea lor. Iar uh, noi, uh, cei de la Comisia Europeană, considerăm că CSC are ca rol principal să ofere o orientare cu privire la modul în care cele cinci fonduri pot contribui la îndeplinirea obiectivelor tematice și uh, prin instrumentele de finanțare. Doar așa își poate atinge scopul, menirea, arătându-ne concret, specific, cum pot cele cinci fonduri să sprijine diferite tipuri de investiții cu un scop comun. Poate că îmi permiteți, doamnă președinte, să mă mai refer și la amendamentele referitoare la regulamentul ce conține prevederile comune. Nu s-a menționat de cei care au vorbit în această dimineață, însă e un regulament foarte important. Și anume, articolul 20 uh, este șters, acesta se referă la uh, cadrul de performanță. În amendamentele pe care le avem până acum, vedem că se cere de asemenea ștergerea articolului 18 privind fondul de performanță și articolul 20 privind cadrul de performanță. Eu fac un apel la raportori să analizeze aceste articole din nou, deoarece cadrul de performanță este un cadru de plecare, este un mecanism cheie pentru uh, atingerea rezultatelor care sunt în centrul propunerii comisiei, iar fondul sau rezerva de performanță decurge din aplicarea cadrului de performanță care stimulează buna performanță. Mai avem și alte elemente legate de cadrul de performanță, după cum știți, posibilitatea suspendării plăților în anumite condiții sau posibilitatea unei corecții la momentul închiderii. Însă, în orice caz, e nevoie de această um, prevedere de performanță pentru a putea orienta întregul proces de punere în aplicare și pentru a ne putea concentra mai bine pe rezultate. Ar fi o pierdere să ștergem, să eliminăm aceste articole. Mulțumesc! Președinta, nu știu dacă raportorii vor să treagă concluzii? Domnul Van Nistelrooy. Da, îmi pare bine că a avut loc această dezbatere și uh, cred că principalul lucru de uh, subliniat este că toți uh, vorbitorii sunt de acord uh, cu procedura. Sunt de acord uh, că e nevoie de o săptămână suplimentară pentru amendamente legătură cu cairul strategic comun. Uh, E important uh, nu doar să ne încadrăm într-un timp foarte limitat, ci să facem o treabă bună. Văd că unii colegi se gândesc deja la negociere. Se gândesc cum putem obține cel mai bune rezultat, așa cum spunea domnul Vlasac. Da. Să punem însă oferta noastră pe masă, ca punct de plecare, să ne uh, punem în practică vederile și principiile. Și uh, pe baza mandatului vom încerca să alcătuim un pachet bun. Eu sunt optimist, uh, sunt convins că vom putea obține un rezultat de calitate. Doamna Ernst a spus că dorește clarificarea anumitor aspecte din raport. Există încă o legătură foarte puternică cu principalul regulament financiar și eu cred că putem să obținem un acord cât de curând în acest sens. Rămâne însă de văzut uh, cum vom uh, putea să prelucrăm informațiile ce vin de la statele membre, noile instrumente financiare acestea sunt uh, elemente ale noii proceduri, însă nu am modificat prea multe lucruri, să știți. Uh, poate niște procente la FSE, însă, fără nicio îndoială, um, toate acestea au fost dezbătute aici uh, anterior. În legătură cu rezerva de performanță, îmi pare rău. Dacă nu vreți să avem un astfel de lucru, nu trebuie să îl definitivăm aici, să ne gândim cum să-l aplicăm. Și gata. Există alte proceduri mai bune, planuri mai bune în statele membre cu privire la investiții. și care consolidează concentrarea tematică. Nu avem nevoie de un fel de concurs de frumusețe toată lumea să vină cu o idee și să o desemnăm pe... Ne confruntăm cu o criză? Nu, ăsta e momentul. Iar în ce privește TVA-ul, trebuie să fim concreți și să ne rezumăm la situația de față. În orice caz, vom uh, asculta și celelalte idei. Poate Constanțe, dacă primește cuvântul, are altceva de adăugat? Președinta, da, o să-i permit și lui Constanțe, nu știu de ce, dar o să-i permit. <laughs> Ähm, äh, ich will auch, ich will noch ein paar... Da, aș dori să mai fac câteva, doar câteva observații. În mare parte, Observațiile făcute de colegi se regăsesc în amendamentele noastre, rezerva de performanță, TVA, efectele de sinergie, condiționalitățile exante, totul uh, este adaptat la politica regională și sunt aspecte pe care le-am preluat și în practică. În ceea ce privește acreditarea conturile anuale și așa mai departe, aș dori să subliniez că depindem de regulamentul bugetar care este negociat la, în curs de negociere la ora actuală și rog colegele și colegii să nu înainteze amendamentele în acele domenii unde oricum nu putem să um, elaborăm independent acele aspecte. Depindem în ceea ce privește acreditarea, de exemplu, de Uh, deciziile care se vor lua în ceea ce privește regulamentul financiar, trebuie abia apoi să vedem unde avem marge de manevră pentru a veni cu modificări sau nu. Aș dori de asemenea să subliniez că dacă există într-adevăr propuneri în sensul simplificării, în calitate de raportări am purtat numeroase discuții referitor la acest subiect, am încurajat întotdeauna colegii și colegii, dacă există posibilitatea să ridice acest subiect, trebuie să recunosc, nu e deloc ușor să simplifici un regulament atât de complex, deoarece dacă faci presiuni pe de-o parte, se poate să... Um, dacă tragi de un fir, se poate să rupi foarte multe fire în altă parte. Iată de ce cred că trebuie să ținem cont, să procedăm cu prudență, să vedem care sunt urmările acțiunilor noastre aici și să înaintăm uh, amendamente inteligente care să vină într-adevăr să simplifice întreaga procedură. Cred că aceste amendamente vor fi binevenite nu doar în Parlament, ci și în Consiliu și în Comisie. Aș dori să mai spun câteva lucruri referitor la cele spuse de comisie. Am eliminat acțiunile cheie deoarece nu exista nicio legătură cu ceva în regulamentul general, la ce anume se referă. Dacă există o propunere mai luminată, am salutat uh, contribuția comisiei în acest sens, am purtat discuții uh, amplă în acest sens. Cred că oricum rămâne loc pentru a veni cu îmbunătățiri, îndeosebi în ceea ce privește rezerva de performanță și sprijinim acest lucru, orientarea înspre rezultate. E o bună abordare că nu, acest lucru arată că nu încercăm să fabricăm doar date, doar cifre, ci încercăm într-adevăr să stimulăm atingerea rezultatelor, cred că e în interesul tuturor. Uh, felul în care este concepută rezerva de performanță nu cred însă că este um, bine gândită în, pentru a permite atingerea rezultatelor. Iată de ce trebuie să mai discutăm cu Comisia în acest sens. După cum a spus și Ian înainte de votul referitor la raport, ne aflăm doar la începutul negocierilor și discuțiilor cu Comisia și Consiliul. Uh, și cred că pe calea înspre o nouă politică de coeziune va trebui să facem concesii fiecare dintre noi pentru a ajunge la un rezultat satisfăcător pentru toată lumea și pentru ca politica de coeziune să fie într-adevăr orientată înspre viitor. Aș dori să le mai spun colegilor un lucru referitor la acordurile de parteneriat Vă rog să vorbiți de contracte de parteneriat și nu de acorduri de parteneriat. Dorim să avem contracte cu caracter obligatoriu, contracte negociate. Cred că este un lucru important și trebuie să includem și autoritățile regionale și locale. Foarte important în procesul de negociere al acestor contracte de parteneriat. Iată, vă rog, în uh, limbajul administrativ, vă rog să faceți diferența între contracte și uh, acorduri, vom fi recunoscători. Vă mulțumim! Cornelia Enson. Bun, uh, Cornelia Ernst, văd că mai dorește să pună o întrebare 10 secunde. De frage stellen, und zwar bezüglich dieser Dori să pună o întrebare referitoare la această procedură de acreditare și acest, um, aceste conturi anuale, este într-adevăr înțelept din punct de vedere tactic dacă o comisie regională nu spune nimic, nu face nimic în acest domeniu, nici măcar nu, nu votează că nu dorește acest lucru. Cum ar trebui transmis acest mesaj? Ce posibilități avem uh, de altfel să avem un mecanism de protecție, deoarece, într-adevăr, pot avea consecințe nefaste. Mm. Da, uh, se spune nu înaintați amendamente, însă mie nu mi se pare înțelept și bineînțeles că vom înainta amendamente. Cornelia, ea într-adevăr foarte tristă, însă așa este situația. E, există un raport referitor la regulamentul financiar, raportul Gressler. Uh, Uh, și uh, l-am votat. Parlamentul la ora actuală se află în procedura de codecizie în um, proces de negociere cu Consiliul. E vorba de articolul 56 care um, conține prevederi foarte stricte referitor la acreditare și alte reguli și Parlamentul uh, insistă asupra acestui organism de certificare, însă Consiliul este cel reticent. Am luat această decizie în Parlament și mi se pare prea târziu ca noi, în calitate de uh, organism regional, să ne modificăm propria decizie. Și după cum spuneam, în textul regulamentului se face o trimitere foarte clar că organismele de certificare se referă și la articolul 56 al regulamentului financiar, procedura legislativă e o procedură legislativă care se desfășoară după anumite reguli și trebuie să ne ținem, să ne aliniem la aceste decizii care se iau. Dacă, într-adevăr, nu doream acest lucru, trebuia să ne fi gândit mult mai repede care sunt consecințele asupra politicii regionale. Acum nu mai putem decât uh, să ne aliniem și să discutăm, de exemplu, cu doamna uh, Regul, dacă uh, putem ajunge la un compromis cu Consiliul, lucru care mie mi se pare greu. Președinte, mulțumesc. Dacă trebuie să discutăm în continuare, putem să facem asta după vot, mai putem să ne luăm 15 minute eventual. Acum vreau doar să repet, să accentuez, stimați colegi, 7 iunie este termenul de amendare pentru CSC și pentru regulamentul general. Uh, avem 31 mai la prânz. Ba nu, 6 după masă se corectează președinta. Iar pentru CSF 7 iunie la prânz. Și repet ce am spus de multe ori, anume că nu avem o procedură de rutină, ci avem o procedură specială aici, o procedură care a fost propusă de secretariat. Instrucțiunile vor fi transmise în cele ce urmează de secretariat. Cei care vor să depună amendamente la CSC și încă nu știu cum să o facă, sunt rugați să contacteze secretariatul înainte. Bun, acum mergem la raportul Joachim Zeller. Punctul 4. Joachim, ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și Vă mulțumesc uh, pentru faptul că ați putut modifica uh, atât de repede ordinea de zi pentru a putea aborda aici acum uh, subiectul referitor la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială. Am vorbit în repetate rânduri în cadrul acestei comisii referitor la propunerea de modificare. Între timp a avut loc o audiere a grupului PPE referitor la acest subiect. Cred că și Comitetul Regiunilor și-a exprimat avizul uh, referitor la felul în care sunt uh, formate gecturile. Există în multe regiuni planuri să se creeze noi gecturi, noi grupări europene de cooperare teritorială, așadar, cel puțin la nivel regional, Gectul ar putea să fie în viitor instrumentul juridic pentru organizare și pentru cooperare transfrontalieră. Regulamentul uh, Propunerea de regulament aflată astăzi pe masă, spre deosebire de celelalte regulamente referitoare la fondurile structurale, prezintă un avantaj. Nu este uh, un regulament nou, ci se bazează pe regulamentul uh, din 2006, modi- pe care, regulament pe care îl modifică și îl extinde. Iată de ce îi mulțumim Comisiei că a luat cont de uh, încurajările care veneau din uh, regiuni și a inclus aceste observații pentru a extinde uh, grupările europene de cooperare teritorială. Astfel, în uh, viitor vor putea fi incluse și întreprinderi în activitatea gecturilor. Se pot face Uh, gesturi bilaterale la granițele externe ale UE. E vorba așadar de un membru din, din Uniunea Europeană și un membru dintr-un stat terț. Acestea vor fi suficiente pentru a crea un gect. Nu este un subiect care ține de politica regională sau de politica structurală, ci GECT este un instrument uh, sectorial specific care poate fi aplicat și pentru a ne alinia la uh, strategia Orizont 2020 dorim ca GECT-ul să aibă personalitate juridică, să aibă o inițiativă de um, achiziții publice în anumite domenii și ar fi foarte important ca autoritățile de uh, autorizare existentă în număr considerabil în multe state să Um, fie redus pentru ca cei care doresc să înființeze un jet să fie confruntați cu un ghișeu unic, cu o singură autoritate de certificare pe stat membru. Pentru a nu trimite așadar acest solicitanți de la ANA, la CAIAFA și a prelungi la nesfârșit um, acest proces. se dorește o aliniere a regulamentelor naționale la regulamentul GECT, lucru recomandat de către noi cu căldură. Și cred că până acum, în ceea ce privește proiectul de regulament, beneficiem, ne bucurăm de un sprijin amplu. Uh, din păcate, întâmpinăm anumite probleme cu Consiliu. Regulamentul modificat uh, Nu știm încă care este poziția Consiliului referitor la acest regulament nou, dacă GECT-ul într-adevăr va primi personalitate juridică, implică și o delegare a responsabilității și ca regiunile care înființează GECT-ul să își poată autogestiona proiectele. Anumite state membre se tem că astfel se deplasează competențe. Noi nu vă dăm însă lucrurile așa. Cred că putem uh, lămuri aceste aspecte, le putem clarifica în discuțiile viitoare, în dezbaterile viitoare cu Consiliul și putem uh, elimina aceste temeri. În uh, această perioadă de programare și în următoarea din 2014 Uh, Jack-ul va putea fi folosit ca instrument pentru cooperarea transfrontalieră. Vă mulțumesc! You, uh, very much, uh, Monica Smolkova. Mulțumesc, Monica Smolkova. Mulțumesc! Aș dori să salut uh, eforturile depuse de colegul Țeler. Coleg, uh, documentul său de lucru a fost foarte bun și aceste amendamente sunt foarte, foarte utile pentru a ne permite să atingem obiectivele regulamentului, respectiv să creăm aceste uh, grupări de cooperare teritorială. Atunci când Comisia a depus propunerea sa, a prezentat propunerea sa, a fost lansat uh, un proces de consultare și mai mulți actori uh, au fost implicați în acest proces și raportorul doar în ca să spun așa, între ghilimele, a depus 23 de amendamente care au îmbunătățit foarte mult textul propunerii de regulament. Aș dori să mă refer la o parte din aceste amendamente, amendamentul 1, un amendament foarte, foarte bun, care uh, menționează companiile care ar trebui să fie implicate, companii care furnizează servicii de interes economic general. De asemenea, Uh, îmi place foarte mult și amendamentul 5, care uh, vorbește despre cooperarea transfrontalieră și domnul raportor s-a referit la el și la introducerea sa. Amendamentul 6 mi se pare puțin mai controversat și trebuie să recunosc că atunci când l-am citit pentru prima dată am avut câteva îndoieli. Însă, când am pus acest amendament într-un context mai uh, larg, mai ales în ce privește perspectivele financiare uh, viitoare, cred că e un amendament uh, potrivit, e un amendament uh, foarte bun. Și colegii care nu l-au citit ar trebui să știe că acest amendament spune că acest eject trebuie să fie văzute ca un instrument uh, de cooperare universal și că ar trebui să îi se acorde eligibilitate de plină în ce privește toate fondurile și programele Uniunii. Nu știu care este poziția Consiliului, dar eu cred că ar trebui să-l sprijinim. Sunt de acord întru totul cu amendamentul numărul 8 și celelalte amendamente nu fac decât să simplifice sau să clarifice textul. Vom avea o dezbatere cu privirele Uh, la trei sau patru din aceste uh, amendamente, o dezbatere pe fond, însă cred că ar trebui să sprijinim uh, aceste amendamente pentru a îmbunătăți textul, pentru a-l simplifica și pentru ca acest program să primească un profil mai vizibil în viitor. Mulțumesc, colegul Vlasac a cerut cuvântul. Mulțumesc și eu foarte mult, doamnă președinte. Trebuie să spun că și mie îmi place acest raport. Majoritatea propunerilor noastre de amendament au fost preluate. Aș dori să salut amendamentele care vizează simplificarea uh, TVA-ului. Și tot ce are de-a face cu angajații. O să vă transmit în scris câteva propuneri mai târziu. Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dragi colegi. Dacă nu, atunci dăm uh, cuvântul comisiei, de unde nu uh, dorește nimeni să ia cuvântul. Cele 23 de amendamente nu îi incită pe colegi să ia cuvântul. David, uh, aveți uh, la dispoziție din partea comisiei oricât timp doriți. Mulțumesc, doamnă președinte, nu vă voi răpi prea mult timp uh, deocamdată. Doream doar să subliniez faptul că comisia e, apreciază foarte mult activitatea comisiei și a dumneavoastră și a raportorului în ce privește acest aceste amendamente, el a evidențiat uh, foarte clar uh, motivul pentru care a fost, uh, a fost propusă modificarea regulamentului. Nu are rost să vi le mai prezint. Ne bucurăm că s-a înțeles foarte bine intenția noastră. Deocamdată, ce aș dori eu să spun? În ce privește amendamentele separate, pentru noi e vorba de două categorii. Pe de o parte există amendamente pe care le considerăm foarte utile pentru a clarifica și a explica puțin mai bine lucrurile, în orice caz mai bine decât am reușit uh, noi în urmă cu aproape un an când am uh, finalizat acest text și uh, dacă ne uităm la expunerea de motive la începutul acesteia, e referirea la întreprinderile comune în al doilea aliniat al expunerii de motive. Suntem bucuroși de faptul că se menționează acest lucru. A fost uh, o hotărâre de jurisprudență și credem că această mențiune este foarte importantă. De asemenea, faptul că se uh, referă faptul că uh, registrul rejecturilor e menținut la Comitetul Regiunilor. Știm că Comitetul Regiunilor uh, a spus că e competent și dornic să uh, desfășoare această activitate, de sprijinim și acest amendament. Mai există și alte amendamente de acest tip, însă totuși ar trebui să spun că cu riscul de a strica puțin uh, această atmosferă jovială, Există amendamente care din motive juridice nu pot fi acceptate de către noi. E vorba de acele amendamente care din punctul nostru de vedere impun cerințe în alte domenii ale legislației europene acest uh, uh regulament uh, de modificare nu poate să schimbe prevederile care au fost uh, adoptate în, acest, în alte directive sau amendamente care au fost preluate de legislația comunitară și de aceea în anumite situații considerăm că aceste propuneri, deși suntem pentru spiritul care stă la baza lor, nu credem că pot fi propuse în această formă, dar îl rog pe colegul meu, care este mai uh, expert uh, pe domeniul juridic, să vă explice și uh, poate vă va ajuta. Mulțumesc! Deci, iată, ascultăm și argumentele juridice cu mare plăcere. Deci, dacă se poate, Spune la președinte, deci dacă doriți, reprezentantul comisiei, dacă doriți să ascultați și argumentele juridice, președinta, da, cred că ar fi interesant. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După cum uh, a spus și colegul meu, există câteva probleme de natură juridică cu unele dintre propunerile de amendament. Acestea se încadrează în patru categorii. După cum s-a spus deja, există considerente propuse care fac trimitere la alte domenii de politică și considerăm că nu ține de acest regulament să vorbească de, as- de alte domenii politice, de IPA sau de alte aspecte. Încercăm să fim, într-adevăr, să menținem contactul cu alte servicii pentru ca regulamentul uh, referitor la GECT să fie unul uh, care se bucură de sprijin. Un alt aspect uh, are de-a face cu procedura în care se, prin care se modifică regulamentele, e vorba de amendamentele 2 și 3, se face trimiterea la articol, însă articolul uh, reflectă considerentul care pregătește o decizie și anume trebuie să ținem cont că ceea ce se dorește a fi reglementat să fie preluat în considerent și nu să se facă o pur și simplu o trimitere la articol. Trimiterea în um, amendamentul 20 la articolul 16 al regulamentului uh, existent, nu înțelegem foarte bine ce anume se propune, ce se dorește a se modifica. E un nou, uh, se dorește un nou aliniat sau un aliniat mai bun. În continuare, se vizează situația propunerilor de a modifica considerentele și articolele relevante acest lucru, aceste propuneri nu sunt în armonie. De exemplu, se poate observa acest lucru la amendamentul 10, se propune un considerent care nu este însă continuat cu un articol relevant. E vorba de platforma Comitetului Regiunilor care ar trebui să țină cont de strategia Europa 2020. De asemenea, propunerile referitoare la noile dispoziții din regulament care se regăsesc în amendamentele 20, 21 și 23. Acestea nu sunt uh, anticipate prin considerentul relevant. Cea de-a patra categorie vizează amendamentele care pentru noi nu sunt foarte, foarte clare, de exemplu, amendamentele 8 și 17, care vizează posibilitatea ca GECT să încheie contracte cu alte entități juridice, având în vedere că GECT este o perso- are persoană juridică, bineînțeles, este de la sine înțeles acest lucru și nu ni se pare necesar să subliniem încă o dată, în mod inutil, acest lucru. La amendamentul 9 e vorba de propunerea comisiei și anume că legislația aplicabilă să fie precizată în acord. E vorba, după părerea noastră, mai mult de, de a spune mai mult decât că în cazul acestui eject se aplică, de exemplu, legislația franceză, ci e vorba de a face o listă, de a elabora o listă cu dispozițiile specifice uh, care se referă la activitățile eject în orice situație, în oricum, uh, trebuie, ar trebui păstrată marea majoritate a amendamentelor, deoarece suntem de acord că trebuie să clarificăm ce reguli se aplică Amendamentul 19 dorește să sublinieze încă o dată ce se, ce se întâmplă atunci când un GECT are răspundere limitată. Acest lucru uh, se întâmplă și în alte domenii. Cunoaștem uh, societățile cu răspundere limitată. Știm că o astfel de persoană, persoană juridică are o răspundere limitată și uh, partenerii comerciali sunt, să spunem așa, avertizați și știu până unde merge răspunderea acelei persoane juridice. Amendamentul 20 Comisia ar trebui să-i spună Comitetului Regiunilor ce să facă cu platforma sa. Noi considerăm că Comitetul Regiunilor este suficient de um, știe suficient de bine ce să facă cu platforma sa și în cele din urmă amendamentul 14 aici se propune ca acordul GECT să fie publicat în toate statele membre e o problemă având în vedere cele 23 de limbi de lucru. Iată de ce în regulamentul existent este prevăzut ca în jurnalul oficial al Uniunii să se publice o notă informativă în toate limbile de lucru că s-a publicat un nou acord și cine dorește într-adevăr um, poate să caute acest document și um, îi se vor indica documentele relevante. Comisia se află oricum la dispoziția raportorului pentru discuții ulterioare. Mulțumim! Mulțumesc pentru această intervenție. Nu știu dacă Ioachim mai dorește să răspundă la întrebările colegilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, invitația la dialog uh, o accept cu mare plăcere. De altfel, foarte mult din uh, observațiile făcute de comisie nu le pot înțelege deocamdată și nu le pot accepta. Poli a fost abordată politica de vecinătate sau IPA. În ceea ce privește politica de vecinătate, comisia noastră va prezenta un aviz Cred că s-a dorit ca și alte domenii de politice să poată fi incluse aici, pentru că dacă deschidem posibilitatea ca GECT să fie înființată și cu state terțe, atunci aceste state terțe sunt acele care se află la granițele externe ale UE și atunci fie se include instrumentul de vecinătate sau instrumentul de uh, preaderare. Iată de ce are sens să vorbim uh, de o um, legătură care să fie stabilită așadar între celelalte instrumente. În ceea ce privește amendamentul 20, unde se vorbește de platforma JECT și de CORE, există, bineînțeles, o altă abordare de ce am dorit ca Comisia să se implice și anume pentru a realiza o integrare mai bună a GECT în diversele domenii de politici sectoriale ale UE. După cum spuneam, nu e vorba doar de fondurile structurale sau de politică regională, ci e vorba de un instrument uh, um, care să poată găsi o aplicare mai largă, un uh, lucru care se găsește și în dorințele regiunilor, de altfel. Aștept cu nerăbdare discuțiile ulterioare și, după cum vă spuneam, accept invitația la dialog din partea Comisiei. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Din câte am înțeles, putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Termenul de depunere a amendamentelor 31 mai, așa cum uh, a fost anunțat și în 8 mai. Mai avem 10 minute la dispoziție. Din cât am înțeles, domnul comisar va sosi la fix. Deci, vom avea 10 minute o întâlnire cu comisarul Han. Nu există alte chestiuni pe care doriți să le supuneți atenției pentru a ne permite să ocupăm aceste minute. Dacă nu, atunci uh, suspendăm reuniunea până la o fix. Deci începem la ora 11 cu domnul comisar. Pentru colegii care nu au participat la începutul dezbaterii, când am anunțat uh, schimbările de până de zi, aș dori să vă reamintesc că la ora 3, după masa, începem o audiere foarte importantă cu ITRE, sinergia între politicile noastre și Orizont 2020 uh, și apoi la 4 și jumătate avem voturile. Avem mai multe rapoarte de votate și deci vă rog să fiți prezenți și după masă. Mulțumesc! Uh, Dragi uh, colegi, vă propun să ne reluăm lucrările. Domnul comisar a sosit. Aș dori să îi urez bun venit în numele colegilor prezenți și care nu sunt prezenți, au motive temeiate probabil ca să lipsească, e important să folosim uh, această oră și jumătate pe care o avem la dispoziție pentru a clarifica alte elemente uh, care ne preocupă și aș dori să îl rog pe comisar în primul rând, să facă o introducere și după aceea vom avea o dezbatere. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitație de a fi prezent astăzi aici. Este un moment extrem de important pentru noi toți și îndeosebi pentru mine să pot uh, discuta cu dumneavoastră referitor la reforma politicii de coeziune și să vă informez referitor la situația actuală. În ultimele săptămâni am asistat în Europa la o discuție referitoare la noi stimulente de creștere pentru economiile europene. Am putut observa că fondurile structurale sunt un instrument important pentru a genera creștere Am uh, discutat și la ședința informală săptămâna trecută că reforma merge mână în mână cu investițiile și că pot juca un rol important. Reforma uh, poate avea succes dacă investițiile sunt țintite pentru a genera creștere și noi locuri de muncă. Avem nevoie de creștere, iată de ce trebuie să discutăm încă o dată deschis ce instrumente vom uh, pune în aplicare. Aceste instrumente vor fi definite în cadrul negocierilor referitor la viitoarea politică de coeziune și la noul cadru financiar. Avem nevoie de decizii rapide referitor la uh, elaborarea politicii de creștere în cadrul uh, CFM Trebuie să trimitem un semnal foarte clar ce mijloace financiare vom pune la dispoziție până în 2020. Felicit Comisia Regii pentru consultările constructive referitoare la propunerea legislativă a Comisiei și mă bucur că în negocierile sale Consiliul face progrese. În acest context, aș dori să vă informez succint referitor la stadiul negocierilor și la poziția Comisiei. În aprilie am putut discuta cu Consiliul referitor la situația negocierilor, am vorbit referitor la programarea strategică, constituționalitățile exante și la măsurile de simplificare. La ora actuală, discuțiile sunt constructive, deocamdată uh, știți foarte bine, nimic nu e stabilit atâta timp cât totul nu este stabilit. Comisia nu se află nici de partea Consiliului, nici de partea Parlamentului, ci uh, se vede mai degrabă ca un intermediar între cei doi legislatori. Iată de ce este de la sine înțeles că nu există acorduri cu unul dintre cei doi legislatori. Comisia își uh, susține propunerea legislativă. Au existat în trecut uh, întrebări referitor la acele căsuță de negocieri, e vorba de un instrument al președinției Consiliului pentru a structura discuțiile interne din cadrul Consiliului. Comisia trebuie să accepte acest lucru. Clasificarea întrebărilor în aceste diferite categorii nu are însă niciun efect asupra poziției Comisiei referitor la aceste întrebări aș dori să abordez uh, trei puncte care uh, au devenit tot mai importante în cadrul acestor negocieri și aș dori să profit de această ocazie pentru a veni cu clarificări. Cadrul strategic comun pentru toate fondurile structurale este esențial pentru rețeaua generală, țesutul general al propunerii de reformă. Știm că există poziții diferite între comisie pe de o parte și cei doi legislatori pe de altă parte referitor la caracterul juridic al acestui cadru. Știu însă că suntem cu toții de acord că avem nevoie de acest instrument și că este un instrument util. E vorba de fondul uh, acestei propuneri. Comisia este dispusă să discută cu Parlamentul referitor la elaborarea unei anexe la acest regulament. Anexa va nu va face caduce actele de uh, punere în aplicare. Însă ne aflăm la dispoziția Parlamentului începând acum, referitor la elaborarea anexei și la delimitarea dintre anexă și actele de punere în aplicare, pentru că astfel să ajungem la o înțelegere comună cât se poate de repede. În urmă cu câteva săptămâni, Comisia a făcut o propunere referitor la condul de conduită pentru punerea în aplicare a principiilor de parteneriat. Sunt uh, ferm convins că programele noastre vor beneficia de succes în măsura în care vom reuși să includem uh, toți partenerii. Din păcate, trebuie să vă spun că există rezerve Uh, în Consiliu referitor la acest aspect. Rog Parlamentul să ne sprijine în ceea ce privește includerea diverselor grupe naționale și non-guvernamentale. Ultimul punct, concentrarea tematică, doamnelor și domnilor, discuția de la ora actuală referitoare la echilibrul uh, între măsuri de creștere și stabilitate financiară în Europa ne arată un lucru. Și anume că trebuie să ne gândim în continuare mai mult cum putem pune în aplicare mijloacele limitate de care dispunem cel mai bine. În uh, Consiliu și în Parlament uh, se discută foarte intens despre concentrarea tematică și despre flexibilitate. În Consiliu există diverse abordări referitor la mijloacele de transport durabile, sustenabile, care să fie incluse în investițiile prioritare. Comisia este deschisă atâta timp cât principiul de bază al concentrării nu este pus sub semnul întrebării. Flexibilitatea înseamnă mai mult uh, decât atât. Statele membre și regiunile pot face cu fondurile pe care le-au la dispoziție uh, ce doresc, însă în această situație nu vom reuși niciodată să ajungem la o masă critică și astfel să aducem o contribuție durabilă pentru a pune în aplicare obiectivele noastre de creștere, de dezvoltare durabilă. Atunci reforma nu, uh, atunci reforma va rata unul din obiectivele sale esențiale. Dacă înțelegem această reformă ca o politică de creștere, trebuie să facem investiții țintite în acele domenii unde se creează creștere și uh, domenii care vor fi decisive pentru uh, competitivitatea globală în anii care vin. Trebuie să ne concentrăm asupra întreprinderilor noastre, asupra IMM-urilor îndeosebi, uh, asupra energiilor regenerabile, asupra consolidării um, poziției noastre de lider în ceea ce privește aceste energii regenerabile și să punem accentul pe calificări și pe formare. Dacă permitem uh, diluarea acestor uh, obiective sau extinderea peste măsura a domeniilor atunci creșterea, impulsurile pentru creștere, uh, pentru întreprinderea noastră vor fi mult reduse. Doamnelor și domnilor, uh, totul depinde de vizibilitatea și acceptanța generală a politicilor structurale. Cu toții cred că dorim ca tocmai această dimensiune a politicii să fie consolidată în, vi- să fie consolidată în viitor, să fie făcută mai vizibilă. Așadar, haideți să discutăm cum putem permite regiunilor noastre să abordeze diferitele nevoi cu care se confruntă fără a trebui să sacrifice obiectivele strategiei de creștere 2020, uh, fără să le piardă din vedere. Europa are nevoie de creștere, noi locuri de muncă sigure. Haideți să conlucrăm în acest uh, sens pentru a elabora o politică durabilă, țintită de investiții pentru Europa, pentru regiunile noastre și vă rog, doamnelor și domnilor, să nu pierdeți acest aspect din vedere, deoarece este decisiv nu doar pentru succesul politicii, ci în cele din urmă pentru uh, Um, relansarea durabilă a Europei în urma acestei situații dificile din punct de vedere economic pentru a nu spune criză. Vă mulțumesc foarte mult! Președinte, mulțumesc domnule comisar. O să dau cuvântul mai întâi coordonatorilor. Lambert Van Nistelrooy e primul. Mulțumesc. Domnule comisar, observațiile dumneavoastră sunt pertinente. Știu că mulți colegi vor să intervină, așa că am să mă rezum la câteva lucruri. Cel mai important este, probabil, că ne dăm seama că politica de coeziune și toate aceste instrumente pot contribui la consolidarea economiei noastre la mediu, la integrarea oamenilor, tot felul de chestiuni. Deci, aș întreba, oare nu suntem uh, prea reticenți în a demonstra eficiența instrumentelor noastre? Oare toată lumea din uh, statele membre, toți cei din uh, procesul de negociere înțeleg la ce sunt bune instrumentele și politica de coeziune? Adresez această întrebare pentru că uneori uh, mă întâlnesc cu oameni care îmi spun că toate aceste concepte țin doar de politică, de bani nefolosit și că ar trebui să modificăm de-a dreptul politicile. Comisia și Parlamentul pot alcătui o coaliție și pot răspunde la acest tip de întrebări, și anume, ce contribuție aducem noi la creșterea economică, la crearea de locuri de muncă, care a fost contribuția în perioada anterioară, contribuția la îmbunătățirea mediului înconjurător. Iată, putem răspunde la întrebări legate nu doar de FEDER, ci și de fondul de coeziune și fondul social în acest sens. Deci, cred că ar trebui să um, răspundem celor care au dubii. În al doilea rând, fondurile rămase nefolosite. Puteți să ne spuneți clar care este situația acestora? Mulți oameni nu înțeleg uh, care este regula N plus 2, N plus 3, uh, angajamente, plăți și um, mai ales pentru că ne confruntăm cu reduceri la nivelul bugetelor naționale, e greu de spus, e greu de venit cu uh, argumentul că Uniunea Europeană și politica de coeziune au nevoie de mai mulți bani pe viitor. N-ar trebui oare să clarificăm cifrele concret? Iată două întrebări pe care am vrut să vi le adresez de la început. În rest, mă bucură ce ați spus în legătură cu faptul că Comisia ține la propunerea pe care a făcut-o și nu vrea să facă um, dealuri, nu vrea să facă tot felul de aranjamente cu privire la regulamentele europene în mandatul președinției daneze. Deci mi se pare un lucru foarte important. Noi, împreună cu uh, Comisia Europeană, putem să demarăm negocieri, asta după votul de pe 9 iulie. Și uh, vom uh, putea să încheiem anumite aspecte ale dezbaterii privind regulamentele. Și, în fine, o ultimă observație referitoare la CFM. Este foarte important ca dezbaterea să nu alunece pe o pantă neclară. Și anume, avem un pachet de regulamente, avem o, un corp de legislație și nu ar trebui să renunțăm la responsabilitățile sau la sarcinile pe care le-am căpătat în procesul de negociere cu Consiliul. Așa după cum ați spus și dumneavoastră, Aici avem nevoie de sprijinul Comisiei Europene pentru a păstra neatinsă această linie. Este un, vorba de un drept fundamental al Parlamentului European. Și sunt uh, convins că ceilalți vor invoca poate alte aspecte, dar astea am vrut să le spun eu. Președinte, mulțumesc. Constanțe Crel. Vă mulțumesc, doamnă președinte ne aflăm într-o situație unde noi, în calitate de raportori pentru regulamentul referitor la aceste fonduri, n-am prezentat raportul și în această poziție putem spune deja că propunerea Comisiei uh, referitor la politica de coeziune a fost o propunere bună în ceea ce privește modificările pe care le dorim. Acestea nu merg în direcția uh, modificării arhitecturii acestor uh, propuneri în ansamblu. Bineînțeles că există uh, poziții divergente referitor la anumite aspecte. Iată de ce aș dori să vă mulțumesc uh, din suflet aici pentru propunerile făcute. Am o întrebare, domnule comisar. Știți care sunt propunerile noastre? Știți uh, că acestea se regăsesc și în um, propune înaintate în cadrul negocierilor. Pe mine m-ar uh, interesa care este aprecierea dumneavoastră referitor la um, mersul ulterior al um, acestei uh, colaborări. Lambert a făcut deja trimitere la faptul că trebuie să ținem uh, de dreptul nostru de codecizie. Dumneavoastră spuneți că ne susțineți, nu știu însă în practică dacă într-adevăr așa stau lucrurile, dacă ați putea să ne dați o indicație în acest sens. Au uh, existat lucruri care au fost discutate în cadrul Consiliului, care mie personal mi se par de sprijinit, de exemplu ideea de a împărți în uh, două părți programele operaționale pentru a le uh, elabora mai flexibil și a le adapta la, program, la perioada de programare, un aspect care mie mi se pare interesant și cu siguranță între Comisie și Parlament vom putea ajunge la o înțelegere referitor la cum vom proceda în ceea ce privește codul de conduită. Vom înainta amendamente în acest sens, e evident. Mă bucur că pot porni de la premisa că Comisia este dispusă să discute cu noi referitor la anexă. Aștept într-adevăr cu nerăbdare aceste discuții și cred că urmărim același obiectiv în um, ceea ce privește cadrul strategic comun și anume să ajungem la un acord uh, referitor la abordarea pe care o vom pune în aplicare în continuare. Există și anumite elemente problematice, bineînțeles, rezerva de performanță, condiționalitățile macroeconomice, accesul la multifinanțare, aspecte care cu siguranță se vor regăsi în discuțiile noastre viitoare. Dați-mi voi să spun însă un lucru foarte clar care m-a surprins. În comisia mi-am rugat colegii întotdeauna să facă deosebirea de ce Comisia cedează și ajunge la înțelegeri cu statele membre și nu încheie acorduri. Aș dori să știu de ce se întâmplă acest lucru. Noi am dori încheierea unor acorduri cu caracter obligatoriu și care, într-adevăr, să includă și autoritățile regionale și să sprijină dorințele acestora. Iată, în și aici aș dori o clarificare că într-adevăr e vorba de contracte. Pentru noi, rezultatul negocierilor referitoare la cadrul financiar multianual uh, este unul foarte important și cred că e de salutat faptul că tot mai multe persoane în Consiliu înțeleg că um, instrument că politica de coeziune reprezintă un instrument foarte important, că astfel se poate Uh, se pot promova obiective de creștere. Putem observa și că întrebările puse de jurnaliști s-au modificat în ultimele săptămâni, că există conștientizarea uh, acestui element de creștere, conștientizare care se răspândește tot mai mult. De asemenea, trebuie sprijinit Parlamentul care um, are mai multe propuneri în acest sens. Cred că Comisia ar trebui să sprijină această inițiativă a Parlamentului, deoarece politica de coeziune va deveni tot mai importantă în viitor și cu o bună politică de coeziune reformată putem uh, atinge obiective importante și m-ar bucura dacă am găsit o cale pentru a comunica și mai bine uh, unii cu alții. We have a file de Ivers Scottmanis. Președinta, urmează Ivers Scottmanis. Mulțumesc, o să încerc să fiu concis. Ce vreau să vă spun, domnule comisar, este că Situația din prezent va influența și viitorul. La Comisia pentru Bugete ne întrebăm unde putem găsi fonduri uh, financiare, rezerve financiare pentru anii ce urmează. Ei, problema este că la coeziune finanțarea a scăzut cu 5,5%. Ce putem face? Banii nu sunt suficienți. Dacă scoatem afară facilitatea pentru conectarea Europei, care oricum era la un alt capitol, tot nu ne ajunge. Se prea poate ca unele state membre să ceară o nouă micșorare a bugetului. Nu știm care va fi situația. Ce trebuie să subliniez, domnule președinte, domnule comisar, este problema ralurilor, acelor resturi de lichidat. Potrivit domnului Lewandowski, ar putea să fie vorba de 2200 de, miliard, de milioane. Nu se înțelege prea bine, cel puțin noi, membrii Comisiei pentru Bugete, nu înțelegem, poate cei de aici uh, sunt familiarizați cu această problemă. Deci, problema ralurilor nu a fost tratată cum trebuie. Ralurile sunt bani care încă nu au fost plătiți până în momentul de față și pe care nu îi putem plăti deloc, pentru că s-au înregistrat întârzieri. Și atunci um, totul trebuie să fie alocat altundeva. Problema regulii N plus 2 sau N plus 3 se pune din nou. Oare nu uh, putem anticipa niciun fel de întârzieri? Și apoi banii din uh, perioada 2000-2006, care sunt vărsați în fondul de coeziune de astăzi, sunt ei uh, plătiți corect? Și există sau nu există o rezervă? Poate că ar fi bine să avem o rezervă pentru 2013, un buget care este sub mare presiune mare presiune. Există 5 miliarde pe care nu îi putem plăti până în decembrie. Avem un deficit de 5 miliarde pentru că există țări care au uh, venit cu um, sumele pe N plus 2 foarte târziu. N-au încălcat regula, dar au venit foarte târziu. Deci trebuie să știm mai clar cum funcționează lucrurile trebuie să obțineți niște bani mai mulți pentru coeziune. Oricum, neînțelegerea este destul de mare. Noi, la Comisia pentru Bugete, am pregătit pachetul uh, raluri și încă nu am reușit să obținem un acord. Avem un document de lucru, dar nu l-am finalizat. Și uh, ce facem cu aceste fonduri, domnule comisar? Știți bine că de la 1 aprilie 16 țări Uh, nu au mai primit țări de la FSE, iar 8 de la Fondul pentru Dezvoltare Regională. Se prea poate ca unele țări să fie avut probleme de audit, dar nu toate. Deci nu avem suficiente lichidități pentru toată lumea și acum împingem practic problema pe 2013 dacă plățile sunt corecte, trebuie să se facă, atunci trebuie să modificăm bugetul. Dacă nu îl modificăm, atunci toate problemele vor fi amânate până în 2013 sau până la următorul cadru financiar, ceea ce e scenariul cel mai prost și un scenariu care nu presupune o bună politică de coeziune. Acum, dumneavoastră ați spus că vă mențineți propunerile, că veți fi ferm și că nu vă interesează uh, acele sarcini de negociere. Să știți că la negociere nu se vorbește chiar de ceea ce vorbim noi aici. Noi aici venim cu propuneri pentru a îmbunătăți ansamblul. Detaliile sunt negociate. Bun, am de spus două lucruri. Mai întâi, în ce privește condiționalitățile exante, țineți la ele, însă raportorii noștri cred că au venit cu o propunere mai bună ex ante legate de uh, politica de absorpție poate ar fi mai interesante. Criza în continuare ne afectează, nu s-a terminat. Și e un moment foarte periculos pentru instituirea unor uh, condiționalități ex ante macroeconomice. simplu, aș putea să vă aduc uh, dovezi cu privire la țări care nu reușesc să îndeplinească uh, condițiile macroeconomice exante, dar care au reușit să facă absorpție foarte bună. Dacă nu abordăm aceste probleme foarte rapid, cred că consecințele instituirii unor condiționalități exante ar putea fi foarte grave la nivelul regiunilor. Așa că eu aș sprijini poziția Parlamentului de această dată momentul ar fi poate bun dacă nu ne-am confruntat cu o criză. Într-un moment uh, oportun s-ar putea impune condiționalități foarte stricte, însă nu acum. Acum ar fi periculos. Să ne gândim la mecanismul uh, de stabilitate financiară. El încă nici nu a fost ratificat. Vă dați seama în ce situație riscantă suntem? Să începem de jos în sus ar fi bine, nu de sus în jos. În ce privește rezerva de performanță, există o rezervă de 5%. Dacă am performat prost, nu mă voi încadra, ceea ce înseamnă că primesc 95%. Și uh, la raportul final, dacă nu mi iese bine, mi se taie 5%. Dacă însă rezerva de performanță de 5% e introdusă la mijlocul perioadei financiare, țările și regiunile vor încerca să elimine acest risc de pierdere și vor propune proiecte nu complexe, ci proiecte mult mai ușor de implementat. Proiectele complexe sunt lungi și la acele proiecte, dacă vor considera că există un risc care nu poate fi gestionat pe la mijlocul perioadei, vor abandona proiectele și vor opta pentru proiecte mai subțirele ceea ce înseamnă că nu stimulăm creșterea în mod inteligent. Atât. Mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumesc, să O să-i dau cuvântul comisarului pentru a răspunde. Ähm, ich kann das sehr kurz machen. Am să fiu cât se poate de succint. În primul rând, vom ajunge la o poziție comună pe care o vom pune la dispoziția dumneavoastră în ceea ce privește uh, fondurile structurale și performanța acestora, performanța recentă referitor la creștere și generarea de locuri de muncă. Va exista întotdeauna o clarificare referitor la acest subiect. Aș dori să nu aud să se vorbindu-se de fonduri neutilizate, deoarece neutilizat întotdeauna uh, are o conotație negativă, știți că acestea sunt alocate, sunt uh, date unor bugete și nu există așadar uh, fonduri care circulă liber. Încercăm să modificăm programele operaționale și să mutăm fonduri dintr-un buget într-un alt buget pentru a fi mai țintite uh, acolo unde credem că bugetul nu ar putea fi folosit în ansamblul său și că în anumite uh, în alte aspecte există o supraalocare. Aș se întâmplă adesea și anul trecut cred că am modificat, sau ultimii doi ani am modificat uh, peste 100 de programe. În total e vorba de 17 miliarde și în ultimele luni a fost vorba de 8 milioane de, 8 miliarde de euro și în urma inițiativei Barroso vor fi alocate 5 până la 8 miliarde suplimentare care vor merge în uh, acest domeniu de combatere al, de luptă împotriva șomajului și de sprijin pentru IMM-uri. Nu există înțelegeri uh, cu Consiliul și Parlamentul uh, ne poate crede pe cuvânt. În ceea ce privește negocierile între Parlament și Consiliu, și această comisie face parte din uh, structura de negociere de ansamblu a Parlamentului. Nu cunosc prea bine modalitatea de negociere a Parlamentului, dar cred că este foarte important ca regii să joace un rol uh, fruntaș în cadrul Parlamentului, lucru de care nu mă îndoiesc. În ceea ce privește contractele de parteneriat, încă o dată, ideea Consiliului este de a numi acord, dar e vorba de Consiliu. Noi uh, vorbim de contract. Și din cât am văzut, nu e așa o mare diferență între contracte și acorduri. E foarte important. Noi considerăm că un contract acoperă totul și nu doar câteva elemente. Nu am acceptat, prin urmare, ca elementele de conținut ale contractului de parteneriat să nu fie incluse în acord sau contract. De exemplu, dacă solicităm o strategie de investiții, după înțelegerea noastră, aceasta nu poate presupune pur și simplu misiunea strategiei care să îndeplinească această cerință. După părerea noastră, negocierile și capitolul referitoare la conținutul, la fondul strategiei trebuie să facă parte uh, din contractul de parteneriat. Încă o dată, noi vorbim de contract în ceea ce privește ralurile. E o capcană aici, pentru că dacă nu primim un buget suficient, am, mânăm plățile și astfel ralurile cresc. Ne confruntăm apoi eh, cu reproșul că am făcut ralurile să crească. Vom solicita, bineînțeles, modificarea bugetului uh, actual, deoarece altfel am putea ajunge în situația descrisă de dumneavoastră. Aș dori să clarific de asemenea în ceea ce privește un argument folosit adesea de statele membre în dosă de ministrii de finanțe și anume că nu există un concurs între întreruperi, suspendări și poate probleme de lichiditate sau de amânare a plăților. Nu aceasta este situația. Dacă suntem nevoiți să întrerupem sau să suspendăm plățile, atunci acest lucru se, datorează, se datorează deficiențelor de la fața locului și nu uh, unor probleme de lichiditate. În ceea ce privește rezerva de performanță, cred că am discutat acest subiect în repetate rânduri. Noi uh, considerăm că poate la două trăimi uh, după două trăimi din timp ar trebui să există o evaluare intermediară creditele ar trebui alocate și știu de la unii dintre dumneavoastră că rezerva de performanță ar diminua poate ambițiile unor state membre sau regiuni, dar iată tocmai motivul pentru care avem nevoie de un uh, contract de parteneriat amplu pentru ca să nu pot, poată apărea scuze sau portițe de scăpare pentru ca statele membre să facă propuneri mai puțin ambițioase decât ar trebui să fie. Cred în necesitatea rezervei de performanță ca stimulant pentru ca statele membre și regiunile să-și atingă obiectivele. Uh, we still have two coordinators. Uh... Mai avem doi coordonatori. Uh, din partea versiilor. Domnul Alfonsi, mulțumesc, doamna președinte. Susținem fermitatea de care dați dovadă în negocierile actuale pentru ca politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 uh, să fie un element esențial pentru viitorul politicii europene. Pentru noi această politică de coeziune a făcut dovada faptului că e modul cel mai bun de a afronta, afronta criza. E modul cel mai bun de a găsi în Europa mijloace pentru a ieși, pentru a depăși criza folosind instrumente care uh, au făcut dovada eficienței, care uh, sunt adoptate în uh, comun acord cu puterile locale și pentru a avea și o politică inovatoare pe care ne dorim cu toții la nivel european. Pentru grupul nostru și cred că și pentru alte grupuri reprezentate în sală, pentru noi politica de coeziune în cadrul uh, în, pentru cadrul financiar plurianual reprezintă o prioritate. Doream să mai spun și că uh, propunerile dumneavoastră și acțiunile în calitate de comisar uh, ne-au arătat uh, de mai multe ori aici faptul că documentul uh, pe care ni l-ați prezentat Uh, conține elemente de care am discutat uh, înainte, noua arhitectură a politicii de coeziune cu crearea acestor regiuni de tranziție, elemente care au fost uh, avansate în ultimă cu câteva luni și care sunt deja puse în aplicare și alte elemente inovatoare. Deci pentru noi această propunere este foarte interesantă. Totuși, pentru că e momentul propice, aș dori să vorbesc și de elementele care ne plac mai puțin. În calitate de deputat al unei regiuni insulare, cu alți deputați care reprezintă insulele din Europa m-am întâlnit și avem impresia că Comisia nu înțelege suficient specificitățile acestor regiuni și, iată, vă adresez un apel. Poate că puteți ține cont și de uh, sentimentul nostru de lipsă de înțelegere. Apoi mai există o problemă, cea a macrocondiționalității ajutoarelor. S-au mai referit și colegii la acest aspect. În cadrul statelor se face această propunere dar cred că ar trebui să insistăm asupra incoerenței acestei propuneri, pentru că nu oferă eficiență față de obiectivele sale, respectiv prevenirea uh, derapajelor uh, finanțelor publice în, în unele state membre și să nu uităm că și va agrava anumite probleme dacă aceste macrocondiționalități sunt puse în valoare uh, foarte strict. Astăzi uh, am constatat probleme. Grecia, să nu uităm că până în 2020 se pot uh, întâmpla și alte evenimente economice nefericite, precum cele recente, dar pot apărea și alte incidente politice. Deci cred că este foarte important să nu ne punem noi bețe în roate uh, pe planul eficienței politicilor publice europene. Aș dori acum să lansez un apel. În momentul în care se pare că în Europa se schimbă echilibrul politic, aș dori ca această măsură să fie înlăturată în mod definitiv. Iată în ce constau propunerile noastre. Mulțumesc, François. Uh, domnul Vlasac acum. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, aș dori acum să spun că apreciez uh, foarte mult spiritul dumneavoastră de deschidere, dar și angajamentul uh, dumneavoastră personal în promovarea dimensiunii urbane. Pentru că banii alocați dimensiunii urbane și investițiilor uh, teritoriale, inclusiv banii alocați orașelor, care sunt adevărați actori în uh, contractele de parteneriat sunt uh, măsuri în direcția cea bună. Însă, cred că ar trebui să clarificăm unele aspecte. Prima mea întrebare se referă la cele 5% alocate orașelor. Iată care este întrebarea mea. Care sunt proiectele care ar trebui să fie incluse în uh, aceste 5%? Prima întrebare. Acum a doua întrebare. În ce privește sprijinul acordat IMM-urilor, eu cred că ar trebui să extindem această categorie și să permitem și altor întreprinderi mai mari, mai mari să fie incluse. Să nu excludem nicio companie, pentru că și marile companii uh, investesc în uh, cercetare și în dezvoltare, iar IMM-urile sunt uh, subcontractanții acestor întreprinderi mai mari. Uh, sunt cei, uh, sunt furnizori. Și ar trebui să echilibrăm puțin situația. Cred că principalul criteriu ar trebui să fie care este proiectul care ne va permite să ne atingem obiectivele în domeniul coeziunii și uh, obiectivele stipulate în strategia UE 2020. Iar în ceea ce privește sprijinul durabil acordat IMM-urilor, nu cred că ar trebui să ne axăm doar pe uh, un sprijin direct. Ar trebui să promovăm și economia, relațiile economice și întregul lanț de uh, producție. Deci să nu uităm uh, nicio verigă, niciun uh, furnizor. Apoi, în ce privește eligibilitatea TVA-ului, sigur aici mă refer la cadrul financiar multianual, dar și la dezvoltarea rurală. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest domeniu. În ce privește poziția noastră de negociere, ultimă, ultimă observație. Speram uh, ca această poziție să fie sprijinită de comisie la sfârșitul anului trecut. Uh, comisia a venit cu propunerea doar în martie, poziția, ne aflăm într-o poziție mai dificilă, dar sper să recuperăm uh, întârzierea. Acum contribuțiile individuale. Acum aș dori să vă rog să nu vorbiți mai mult de 3 minute. Elizabeth Schroeder acum. Ja, vielen Dank. Das reicht mir auch aus. Ich möchte auf Mulțumesc, trei minute sunt arhi suficiente. Aș dori să abordez ultima parte a contribuției dumneavoastră, domnule comisar, unde era vorba de uh, apelul pe care îl făceați către Parlament, da, dorim o includere mai, o trimitere mai strictă, o trimitere tematică în politica de coeziune. Da, dorim și noi acest lucru, însă dacă analizăm regulamentul mai de aproape, putem observa că anumite instrumente sunt mult prea stricte mult în ceea ce privește orientarea lor înspre obiectivele tematice, însă nu se ține cont de faptul că obiectivele tematice pot fi aplicate și integrat. În, uh, urma, uh, conform propunerii Comisiei, e foarte greu să facem acest lucru. Consiliul a făcut o propunere mai bună în acest sens, pe care noi verzii o sprijinim. S-a spus uh, că poate se elaborează și o abordare integrată la fare și dumneavoastră, domnule comisar, spuneți că da, în cadrul unei axe de priorități, bineînțeles, putem uh, include țile și obiective fără a fără ca fiecare minister să trebuiască să cerșească pentru fonduri pentru a urmări aceste obiective integrate. Eu v-aș ruga să vă regândiți poziția și aștept uh, cu mare interes răspunsul dumneavoastră. Ja, zu den ähm, da, în ceea ce privește macrocondiționalitățile, încă o dată, cred că am uh, discutat în repetate rânduri uh, foarte în detaliu și tocmai uh, situația actuală arată încă o dată că acest element, ca până acum, trebuie să fie păstrată în vizor ca o măsură posibilă. În ceea ce privește includerea statelor membre și mecanismul uh, de sancțiuni, acesta se aplică doar în cadrul statelor din zona euro, uh, lucru, direcție care nu ni se pare însă justificată. În ceea ce privește regiunile muntoase și așa mai departe, aș dori să fac, să scot în evidență faptul că Regulamentele actuale și viitoare uh, deschid posibilități uh, numeroase de uh, includere a acestor considerente. Suntem la dispoziția dumneavoastră cu plăcere și pentru discuții viitoare. Colegului Vlasac, vă mulțumesc pentru trimitere la dimensiunea urbană. Aș dori să vă spun aici că în cadrul consultărilor din Consiliu, tocmai dimensiunea urbană și structurarea financiară specială uh, nu a uh, s-a bucurat de apreciere, din potrivă, s-a bucurat de o, primire, de o primire destul de critică. Iată de ce aș dori să vă încurajez și să vă sprijin pentru ca dumneavoastră să rămâneți ferm pe poziție. În ceea ce privește procentul de 5%, este un plafon minim și servește finanțării inițiativelor teritoriale integrate, în deosebi atunci când se asigură că majoritar sau complet statul gestionează acest program. Statul însuși, așadar, e un element foarte important. Mi-ați cerut uh, un exemplu pentru revitalizarea unui, uh, unei zone urbane uh, deteriorate. Există diverse măsuri la care se poate recurge. E vorba de servicii de îngrijire, de sănătate socială. Uh, E vorba de asemenea și diverse, de diverse măsuri de ocupare a forței de muncă dintr-o anumită zonă, lucru care poate genera și îmbunătățiri în uh, situația locuințelor, de exemplu, din punct de vedere al eficienței energetice, sau se poate uh, aborda și problema transportului în comun. E vorba așadar de revitalizarea unei uh, zone urbane, lucru care poate uh, reuși doar atunci când e vorba de o grupare de măsuri, de un grup de măsuri aplicate în diverse domenii. Subiectul IMM-urilor și marilor întreprinderi, cred că, conform propunerii noastre, marile întreprinderi în viitor uh, vor uh, fi eligibile doar atunci când vor fi active în uh, domeniul uh, cercetării. Dar uh, dacă e vorba doar de pur și simplu de deschiderea unei filiale sau de investiții, atunci, după părerea noastră, din experiența noastră, nu e necesar. Așadar, pentru anumite domenii, propunerea noastră ia în considerare și um, eligibilitatea mailor întreprinderi. În ceea ce privește dezvoltarea zonelor rurale, aici am încercat ca, nu în ultimul rând, prin intermediul cadrului strategic comun, să venim cu clarificări uh, referitor la, referitor la intențiile noastre. Da, um, am întârziat cu prezentarea acestui cadru strategic comun. Nu vă ascund că acest lucru a fost determinat de faptul că e prima dată când facem acest lucru și, așa cum se întâmplă întotdeauna în cazul unor uh, premiere, există așadar presiunea timpului și există așteptări care depășesc potențialul realizabil colegii mei au uh, dorit să nu pun accentul mai degrabă pe timp decât pe calitate, ci din potrivă aceștia s-au concentrat pe realizarea unui uh, unei activități de calitate, care într-adevăr să îndeplinească așteptările. Noi suntem întotdeauna deschiși să abordăm aceste subiecte. Principala mea grijă vizează însă să nu devenim prea generoși, să venim cu tot tipul diverse completări uh, sub umbrela flexibilității, concentrării, atunci putem ajunge în situația în care uh, toate aceste propuneri se contrazic. Iată de ce obiectivul meu este să păstrăm concentrarea, uh, să elaborăm o anumită flexibilitate, bineînțeles, care să uh, fie alocată diverselor domenii uh, și priorităților, de exemplu, transportul durabil, care se încadrează în categoria măsurilor uh, pentru eficientizare energetică. Cred că acest lucru poate fi atins și prin consolidarea fondurilor. Trebuie să putem realiza acest lucru fără a, ca obiectivele principale în ansamblul lor să aibă de suferit. Vă mulțumesc! Thank you very much, Jan Albrecht. Mulțumesc foarte mult, Ian Olbricht. Domnule comisar, aș dori să vă adresez patru întrebări. Una de ordin politic și trei tehnice. Aș dori să vă adresez în primul rând întrebarea politică. Cum stă relația între prietenii coeziunii, ca să spunem așa, adepții coeziunii și uh, adepții economiilor bugetare. Care este echilibrul de forțe? Raportul de forțe. Din uh, perspectiva noastră, aceste două dimensiuni sunt foarte importante și ele nu sunt în conflict, pentru că adepții coeziunii ar trebui să fie și pentru uh, o uh, cheltuire mai uh, judicioasă a banilor. Care este poziția dumneavoastră pe această temă? O a doua întrebare, o întrebare tehnică. În ce măsură lipsa unui acord cu privire la regulamentul financiar are un impact asupra activității legislative. Din punctul dumneavoastră de vedere, faptul că articolul 56 uh, nu a fost convenit are un impact asupra uh, evoluției procesului legislativ și acum aș dori să mai pun o întrebare. Dacă trebuie să se facă uh, tăieri la buget, reduceri bugetare și dacă aceste reduceri uh, influențează politica de coeziune, Aș dori să știu și să vă adresez o întrebare pe care v-am mai pus-o de mai multe uh, ori în legătură cu unde ar trebui să facem tăieri, poate că ar trebui să începem cu facilitatea conectarea Europei, care e de uh, domeniul general al politicii de coeziune și aici potențialul de economie este imens. 10 uh, miliarde de euro, sigur, nu au cum să fie economisiți, însă am putea să uh, facem economii foarte importante în regiunile TIC. Dacă am înțeles eu bine, acesta este și obiectivul politic al uh, Comisiei, dar uh, circulă tot felul de zvonuri că s-ar putea să se facă acolo economii importante în general. Și o să depun chiar eu uh, amendamente la regulamentul general pentru a elimina această facilitate conectarea Europei în întregime din acest regulament. Și, în fine, o ultimă observație cu privire la poziția dumneavoastră, domnule comisar, ă, există o diferență între poziția noastră, între ce înțelegem noi prin ă, concentrările, grupările tematice și Uh, ce înțelegem noi prin flexibilitate pe cealaltă parte. Președintele Barroso, de mai multe ori, a spus că în vremuri de criză avem nevoie de o schimbare rapidă în uh, domeniul reprogramării. Deci avem nevoie de instrumente flexibile în acest sens. Și dacă ne dorim ca aceste instrumente să fie flexibile, atunci ele nu ar trebui să fie atât de uh, rigide printr-o încadrare foarte clară de la început, pentru că e o contradicție în termeni. Deci, putem spune că spunem că aceste grupări tematice ca un set de obiective necesită mai multă flexibilitate pe planul uh, instrumentelor folosite. Haideți să vă dau un exemplu concret. În raportul meu, eu am făcut o sugestie de transfer între grupările uh, tematice și motivul ar fi că trebuie să uh, limităm uh, emisiile de dioxid de, carbon, dioxid de carbon și transporturile sunt foarte importante în acest sens. Dacă dorim însă să creăm uh, locuri de muncă, acest obiectiv este atât de important încât cred că ar trebui să ne întrebăm dacă uh, IMM-urile vor uh, crea aceste locuri de muncă sau uh, doar companiile mai mari. Deci, Întrebarea este, trebuie să ne axăm doar pe crearea de locuri de muncă sau ar trebui uh, să uh, sprijinim uh, IMM-urile? Deci, iată, trebuie să facem o alegere în ce privește abordarea. Grupările tematice sunt pe placul tuturor, ne-am uh, pus de acord, dar dacă ne dorim să dăm dovadă de mai multă flexibilitate și atunci uh, statele membre beneficiare ar trebui să aibă mai multă marjă de manevră și eu nu văd aici niciun fel de contradicție. Deci, adepții coeziunii și cei ai uh, economiilor financiare, de asemenea grupările tematice și facilitatea conectarea Europei. Victor Boșinaru, mulțumesc. Domnule comisar, dragi colegi, uh, eu voi continua ce a spus uh, antevorbitorul meu, uh, stimatul coleg, coleg uh, Olbricht. Avem uh, diferențe între grupurile politice, dar mă întorc la punctul de plecare al dezbaterii. Știm că există două grupuri la Consiliu, prietenii politicii de coeziune și prietenii sau adepții economiilor. Dar la Comisia Regii am reușit să fuzionăm cele două grupuri și vorbim de fapt același, aceeași limbă, luptăm pentru un sprijin puternic adus uh, politicii de coeziune și dorim ca rezultatele să fie concrete și să se uh, atingă și la nivelul comunităților și a regiunilor. Deci, acestea fiind spuse, e greu de înțeles de ce Comisia încearcă să joace nu un rol timid, dar neutru între Consiliu și Parlament, pentru că este foarte clar pentru mine că cei care sunt pentru politica de coeziune ar trebui uh, să nu fie doar parteneri, ci ar trebui să vorbească aceeași limbă pentru a convinge Consiliul că e foarte important pentru ce s-a spus înainte, creștere de locuri de muncă, dezvoltare, ocupare și pentru a trece de la aceste măsuri de austeritate la dezvoltare. Și astfel, până la urmă, putem să salvăm Europa, pentru că austeritatea, până la urmă, poate să uh, ucidă proiectul nostru comun, Uniunea Europeană. În al doilea rând, aș dori să Vă mulțumesc pentru cooperarea foarte bună și relația bună pe care am avut-o cu dumneavoastră și cu Regio în pregătirea rapoartelor și a dezbaterilor noastre și vom continua, sper, în aceeași lumină. În sfârșit, tot în legătură cu ce spunea domnul Albrich, care este părerea dumneavoastră în ce privește cadrul financiar multianual? Pentru că, pe de o parte, sunt cei care se opun uh, acestei uh, facilități conectare Europei, ori există și o opoziție în cadrul Parlamentului European și mai sunt și alții ca mine și ca alții care și-ar dori ca această uh, facilitate să zboare, să-și ia avântul și să aducă rezultate, dar și în concordanță cu politica noastră de coeziune. Nu am dorit ca doar TNT uh, rețelele transeuropene uh, să aibă câștig de cauză. Poate că știți că unii dintre noi am încercat uh, în repetate rânduri să ajungem la un acord uh, între noi și DigiMove și pe dumneavoastră și pe domnul comisar Caras v-am uh, rugat să vorbiți o limbă comună când discutăm aceste chestiuni, dar probabil că știți că uh, recent domnul comisar Calas a spus că uh, nu va exista niciun fel de transfer al celor 10 uh, miliarde sau că acest transfer nu va afecta deloc plafonarea, ceea ce e incredibil. Ori banii sunt transferați de la fondul de coeziune, raportul meu vizează acest uh, regulament privind fondul de coeziune, ori banii pică din cer, ori nu prea văd cerul uh, plouând uh, cu bani. Deci, uh, deocamdată, în orice caz, nu. De unde vor veni banii? va fi un transfer de la fondul de coeziune, dar în orice caz dorim să există condiții foarte clare care să dilueze opoziția și toate aceste tensiuni. Și încă o dată, vă rog, cum evalua, evaluați dumneavoastră această situație? Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, doamna Teixeira? Domn Teixeira, mi-era teamă că dormiți. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, domnule, comis, domnule comisar. Nu, nu dormeam, nu dormeam. Am ațipit puțin. Doar o notă și trei întrebări. Domnule comisar, eh, Comisia Europeană în următoarele zile, în 2-4 iulie, va organiza un forum cu privire la regiunile ultraperiferice. Va trebui să se uh, coordoneze o, să se facă o evaluare a activităților. Comisia și Parlamentul European recent a adoptat un raport cu privire la regiunile ultraperiferice și în uh, introducere doream să spun că eu nu sunt deloc de acord cu faptul că Comisia nu a fost suficient de atentă la doleanțele noastre. Nu a organizat acest eveniment la care Parlamentul nu are cum să participe. Noi ne aflăm la Strasburg în această săptămână, uh, evenimentul are loc la Bruxelles, cred că Comisia ar fi trebuit să fie puțin mai atentă și să organizeze un astfel de eveniment când putem și noi asista nu-mi convine deloc acest lucru. E clar că nu se dorește o cooperare de plină între noi și Comisie. Deci, încă o dată, aș dori să-mi exprim uh, dezamăgirea. Dar acum aș dori să vă pun o întrebare concretă în ce privește FEDER. După cum știți, domnule comisar, avem uh, un fond uh, specific, specific pentru regiunile uh, periferice și această sumă e de 7,47 pentru 2014-2020 vor avea loc uh, și alte reduceri. Deci aș dori să vă întreb cum justificați aceste tăieri. În ce privește domeniul competitivitate, ocupare, uh, în regiunile uh, foarte dezvoltate, cu un PIB foarte ridicat. Aș dori să vă întreb de ce din cele 55 de milioane de euro reducerea este doar de 3%. Cum justificați că pentru aceste regiuni ultradezvoltate uh, trecere, uh, tăierea este de 3%, ori pentru regiunile ultraperiferice tăierea este de 47%? Apoi ni s-a spus că e o problemă legată de Uh, sume, dar uh, rata de cofinanțare ar trebui să fie menținută la 50%. De ce nu se face o armonizare cu rata de cofinanțare de 85% care a fost menționată pentru FEDER? și pentru regiunile ultraperiferice. E o lipsă totală de coerență pe care nu o înțeleg și aș dori să vă rog să ne explicați cum stau lucrurile. Și, în fine, am ascultat cu mare atenție uh, ce ați spus dumneavoastră, domnule comisar, și ați spus că această flexibilitate înseamnă că statele membre și regiunile pot face ce vor cu aceste fonduri și Uh, că dacă nu fac acest lucru, nu ne putem atinge obiectivele de uh, durabilitate. Dar, și sunt de acord cu acest lucru. Dar în ceea ce privește suma, e foarte important să avem 50% din fonduri uh, în concentrările automate. Se face acest lucru deja în FEDER. Deci, în ce privește regiunile ultraperiferice, aș dori să știu cum se face că 50% din uh, bani sunt uh, alocați uh, chestiunilor tematice și zonele mai puțin uh, populate nu sunt obligate să orienteze uh, aceste, acești bani pe care îi primesc. Sunt două criterii, seturi diferite și aș dori să văd cum vedeți dumneavoastră lucrurile, domnule comisar. <clears throat> Olbricht, ähm, ich habe ja... În ceea ce privește raportul Olbricht, da, la ultima ședință a Consiliului am uh, uh, rugat includerea prietenilor coeziunii pentru a trimite așa un semnal, pentru a crea o punte personală. Eu nu văd aici contradicții. Cred că grupa pentru uh, o mai bună disciplină bugetară pot să fie prieteni ai prietenilor coeziunii și că astfel putem asigura o investiție mai eficace a fondurilor. Nu ar trebui să fie așadar în sine o contradicție. Aceasta este părerea mea pe care o promovez. În ceea ce privește regulamentul financiar, în practică, există un risc atunci când nu se ajunge la un acord să fim afectați în uh, etapa de finalizare. Sper că acest, uh, acest acest faimos articol 46 ne va permite să punem în aplicare uh, toate obiectivele noastre. În ceea ce privește concentrarea tematică, pentru a reveni dacă ideea era pentru, de a pune pentru un proiect mai multe fonduri la dispoziție atunci, avem rezerve Poate ne putem pune de acord că doar unul vorbește, nu vorbim unul peste celălalt, spune domnul comisar. Da, indiferent de limba pe care o vorbiți, cred că mai ușor să ne înțelegem, nu-i așa? Din uh, motive de gestiune întâmpinăm dificultăți de a pune în aplicare mai multe fonduri în cadrul unui proiect. Iată, vom avea în curând posibilitatea de a utiliza multifonduri. Ideea este ca în regiunile cele mai bine dezvoltate să facem eligibile serviciile esențiale, serviciile de bază, de exemplu investiții, în cadrul investițiilor în transport, ajungem la anumite limite până la care uh, se pot finanța anumite inițiative sau uh, există fonduri disponibile. Există regiuni în Europa care primesc relativ puține fonduri pe care să le investească în uh, uh crearea de șosele sau, de ce nu, de centrale și așa se utilizează toate fondurile. Trebuie, iată, să ne delimităm uh, propunerile pentru a veni cu un răspuns practic în ceea ce privește sprijinul uh, IMM-urilor uh, vis-a-vis -vis de sprijinul întreprinderilor mari. Pot să vă spun că a fost director al unui concern important atunci când am luat decizii standard erau trei lucruri de care trebuia să ținem cont și anume statul de drept, Există o tendință de a modifica retroactiv legislația? 2. Cadrul fiscal și 3. Disponibilitatea personalului calificat. Pentru că atunci când doresc să deschid o filială, nu uh, iau avionul pentru a merge acolo și îmi iau uh, angajații, ci aproape 99% dintre angajați se recrutează la fața locului. Acestea sunt condițiile esențiale, așadar, în cadrul uh, acestor fonduri, da, uh, sunt criterii bine de respectat. Cred uh, că fondurile limitate ar trebui puse în aplicare acolo unde e într-adevăr nevoie de ele pentru a demara și a realiza uh, îmbunătățiri concrete. Iată, cred că sprijinul și sprijinirea IMM-urilor uh, este cât se poate de utilă. Pentru a crește eficiența energetică, noi, ca și societate, avem de asemenea un interes de a încuraja și a sprijini marile întreprinderi. Cred că ar trebui să lucrăm cu fondurile de reglementare, deoarece există Așadar, avantaje care în cele din urmă pot să se traducă în economii de costuri care pot fi în avantajul întreprinderilor. Iată, dacă putem face acest lucru, cred că ar trebui să oferim uh, această posibilitate, pentru că este și în interesul nostru imediat. În ceea ce privește facilitatea conectării Europei, cred că este un subiect foarte complex. E nevoie de conexiuni suplimentare pentru ca acest proiect să devină într-adevăr o facilitate, dar uh, avem o propunere foarte clară aici. Uh, trebuie să punem deoparte 10 miliarde de euro, așa cum a fost propus. 10 miliarde din partea fondului de coeziune, fără restricții, lucru cunoscut deja din discuțiile anterioare, în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. Um, cer scuze pentru acest termen, nu aș spune coeziune, ci aș spune com- aș să vă, am să vă spun, conferința este luni după masă la Strasbourg, la Bruxelles, dar mă voi afla la dispoziția dumneavoastră după mează în Strasbourg. Poate că veți putea vizita, veți putea la parte la ambele evenimente. Eu, unul, am să vă rezerv un loc. În ceea ce privește FEDER și reducerea impusă, da, am diminuat alocările speciale, însă, în schimb, am făcut o propunere pentru o creștere a mijloacelor uh, din bugetul de cooperare, dacă luăm în considerare ansamblul situației, această reducere așadar este mult mai redusă decât propunerea. Cei uh, 5% propuși ca um, alocare specială pentru concentrarea tematică ar trebui să sprijină activitatea economică în regiunile ultraperiferice. Uh, Vă spun, este obiectivul meu ca regiunile ultraperiferice să devină independente din punct de vedere economic, în mod sustenabil. Și cum putem atinge aceste regiuni? Doar atunci când panoplia activităților economice se extinde și când trecem de la aproape monostructuri economice la uh, o gamă amplă de activități. Iată de ce această idee de a utiliza 50% dintre alocări în acest sens. Cam atât deocamdată. Mulțumesc. Joachim Zeller. Vă mulțumesc, doamne președinte. Toată lumea vorbește de creștere și mi se pare că trece o fantomă prin Europa. Creș- dorim să uh, Uh, generăm creștere pentru a combate criza, însă cum dorim să facem, uh, să generăm această creștere, nu spune nimeni. Și politicienii din statele membre care nu știau nici măcar să scrie uh, fonduri structurale în urmă cu un an, acum spun da, avem fondurile structurale la dispoziție pentru a genera creștere. Eu pornesc de la premisa că creșterea vizează PIB-ul țărilor lor cum dorim să realizăm acest lucru cu fonduri structurale atunci când uh, se pune pe seama căderii sectorului bancar, diminuarea PIB-ului național, când uh, performanța, sau mai degrabă lipsa de performanță a unui, uh, unei economii naționale se pune pe seama unui sector economic, de exemplu sectorul imobiliar în Spania, când o mare parte a PIB-ului se produce în afara țării, când fund, uh, fondurile pentru um, energia solară sunt reduse în Germania, când multe uh, ramuri economice intră în faliment, când uh, există foarte multe regiuni vulnerabile din punct de vedere structural în multe țări, toate aceste probleme trebuie combătute cu fondurile structurale. Și în același timp s-a descoperit că avem 83 de miliarde la dispoziție pe care le putem folosi. Săptămâna trecută, colegii de la Comisia pentru ocuparea uh, fondurilor, pentru ocuparea locurilor de muncă au spus că, dintr-o dată, avem aceste 83 de miliarde de euro din fondurile structurale nefolosite, care le putem uh, direcționa înspre programe de formare pentru tineri și pentru ocuparea forței de muncă. Dacă ne gândim la ce anume înseamnă demararea unor programe pentru ocuparea forței de muncă și formarea tinerilor. Știu ce efort presupun aceste programe și că sunt programe foarte complexe. Întrebarea, ce se întâmplă, ce se va întâmpla, ce trebuie să se întâmple cu aceste fonduri structurale. Dumneavoastră ați prezentat acest lucru foarte clar și noi trebuie să asimilăm că totul a fost stabilit pentru actuala perioadă de programare. Nu suntem flexibili, cu excepția situațiilor în care statele membre, statele membre și uh, regiunile care pot beneficia de aceste fonduri spun că deviază de la programul operațional actual și atunci uh, și Comisia trebuie să-și dea acordul ca aceste fonduri să fie folosite pentru alte scopuri decât cele inițial prevăzute. Dacă e vorba de o nouă perioadă de programare uh, Eh, cum anume dorim să folosim fondurile structurale pentru a genera creștere, ar trebui să recurgem la abordare mai centralizată, și anume că statele membre atunci vor folosi acest instrument pentru a genera creștere în acele domenii ale economiei pe care le eh, vizează, atunci eh, ar însemna acest lucru că uh, uh, am devi, am renunțat la abordarea regională a politicii de coeziune. Ce înseamnă acest lucru atunci pentru uh, abordarea actuală a fondurilor de coeziune? Există așadar regulamentul la ora actuală, acesta uh, stabilește direcția, există programele operaționale elaborate la nivelul statelor membre, uh, Acolo unde există o structură federală, există programe operaționale și la nivelul, de exemplu, în Germania, landurilor, în Austria, probabil la fel, există programe sectoriale care sunt uh, aprobate și stabilite ca um, bază pentru măsurile ce se vor lua în următorii șapte ani sau în cadrul uh, stabilit. Dacă dorim uh, o altă abordare pentru a reacționa la situațiile de criză care nu pot fi anticipate, anticipate, care într-adevăr au cauze vizibile, dar uh, uh, după cum vă spuneam, apar imprevizibil și pentru a putea reacționa în fața acestor situații de criză, atunci uh, ar trebui să mergem mai degrabă în direcția unor fonduri pentru intervenție în situații de criză. La ora actuală eu nu văd că dispunem de fondurile necesare pentru a interveni în viitor. Atunci întrebarea este, vorbim de fonduri de intervenție în situații de criză uh, când vorbim de fonduri de coeziune sau mai degrabă vorbim de un instrument de promovare și susținere a acelor regiuni uh, vulnerabile pentru a genera locuri de muncă și uh, revenire economică în acele regiuni uh, mai vulnerabile de punct de vedere economic ale Uniunii pentru a nu le lăsa în urmă. Cred că ar trebui să stabilim lucrurile foarte clare, așadar. Am vorbit cu colegul Winkler în acest sens că odinioară în RDG fiecare vorbea de principala misiune și anume uh, unificarea Uh, politicii sociale și economice. Din păcate, din păcate, acest lucru însă nu a avut succes. Vă mulțumesc! This is going. Președinte, văd că tot vă înscrieți la cuvânt, însă nu avem timp pentru tot, toată lumea. Domnul Manca. Domnule comisar, pentru ca să se poată dezvolta, unele regiuni trebuie să investească mai mult în infrastructură, în vreme ce altele trebuie să investească în proiecte mai sofisticate. Eu uh, vin dintr-o regiune care se autoguvernează și pot să vă dau un exemplu în acest sens. Pentru pregătirea unui proiect de infrastructură e nevoie de timp. Ca să elaborezi proiectul, să faci uh, achiziția publică, durează cam 2 ani. Între timp, să zicem că um, se produce undeva un accident pe drumul pe care vrei să-l reabilitezi sau să construiești. Chiar dacă licitația a fost corectă și chiar dacă ai obținut cel mai bun preț, dacă te abați de la proiect pentru a remedia accidentul, e bine, acele cheltuieli nu sunt considerate eligibile. Acesta este un exemplu de lipsă de flexibilitate. Pot să vă mai dau o duzină de alte exemple. În al doilea rând, nu avem o analiză cuprinzătoare a barierilor, a obstacolelor din calea celor care vor să acceseze fonduri europene. Nu s-a făcut niciun studiu cu privire la modul în care beneficiarii finali au evaluat uh, cei doi sau cei trei ani în care s-au luptat cu fondurile. Domnule comisar, ați vorbit despre cât de important este cadrul strategic comun pentru fondurile structurale și sunt de acord. Întrebarea este dacă acest cadru strategic comun ar trebui să aibă rolul de a institui mecanisme și instrumente prin care noi să putem realiza obiectivele din strategia 2020. Cred că acesta ar trebui să fie rolul cadrului strategic comun. Acum, însă, trebuie să vedem dacă acest cadru ar trebui să aibă în vedere și activitățile cheie. Activitățile cheie trebuie să reflecte nevoile regiunilor și teritoriilor individuale. Vrem să creăm locuri de muncă, să facem investiții în vederea strategiei 2020. Ei bine, în acest sens, credeți că e nevoie de un nivel minim pentru FSE? Um, unul dintre articole se, reflect, se referă la acest uh, nivel minim. Eu cred că ar trebui să facem o diferențiere. Și, în fine, cred că programele naționale sunt un punct de referință mai bun pentru politica de coeziune decât recomandările specifice pentru țările individuale. Adesea, aceste recomandări nu reflectă prioritățile individuale a statelor membre care se modifică în timp. Președinte, mulțumesc! Maria Irigoyen. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu vă mulțumesc, domnule comisar. Vreau să vă pun o întrebare care ține de prezența dumneavoastră pe 16 mai în țara mea, în Spania, la Forumul Europei. Acolo v-ați bucurat de multă atenție mediatică. Noi speram să putem uh, primi o veste bună Ideea era că se dau uh, miliarde de euro, un miliard de euro pentru tineri. Lucru foarte important la momentul de față, deoarece tinerii din Spania se confruntă cu o situație destul de grea. Timp de câteva săptămâni uh, m-am dedicat acestor probleme, am ascultat uh, părerea tinerilor care încearcă să acceseze Fondul Social European. Eu aș dori din partea dumneavoastră niște clarificări. În februarie au venit experții în Spania și au uh, lucrat cu autoritățile spaniole pentru a îmbunătăți utilizarea fondurilor în general și a FSE în special în Spania. Acum vreau să-mi spuneți care sunt concluziile, care sunt consecințele acestui efort și uh, vreau să vă mai referiți la o altă decizie referitoare la o sumă forfetară destinată de asemenea tinerilor. Vorbim despre IMM-uri și alte organizații sociale. Aceste organizații însă nu au primit niciun fel de informație și nu au primit nici bani. Așa că vreau din partea dumneavoastră clarificări în acest sens, pentru că ați promis vești bune, ați promis că veți crea locuri de muncă pentru tineri. Foarte pe scurt, nu o să reiau problemele discutate deja, dar eh, nu pot să nu mă opresc la o notă, la un aspect. În momentul declanșării crizei, noi aici și în instituțiile europene, parcă s-a vorbit eh, mult mai mult de măsuri de sprijin de stimulare, de simplificare pentru regiunile și statele membre care întâmpină probleme în ceea ce privește implementarea politicii de coeziune. Astăzi, deși nu am ieșit cu totul din criză și nu știm cum va evolua acest proces al crizei, vorbim parcă, cel puțin așa consider eu, mult mai mult de sancțiuni, de macrocondiționalități, de tăieri de fonduri, de reduceri de fonduri un stat sau o regiune, indiferent care ar fi ea, care pierde ceva din politica de coeziune, nu rezolvă o problemă care este sancționată, nu rezolvă o problemă, ci creează una și mai mare. De aceea am permis să-l întreb pe domnul comisar cum vede acest echilibru între politica de încurajare, de sprijin, de stimulare în ceea ce privește uh, politica de coeziune și pe, uh, pe de o parte și cea de sancțiuni de constrângeri. Și a doua întrebare punctuală, scurtă, dacă domnul comisar poate să ne eh, spună ceva. Eh, domnul Gudmanis mai devreme s-a referit, nu, a pus, nu cred că a pus întrebarea legat de cea mai discutată anexa, anexa 2, eh, deci disputată între statele membre și Comisie și care de fapt va regla la nivel fin tot ceea ce înseamnă mecanism financiar. Mulțumesc! Ďakujem pekne za slovo. Veľmi krátko jednou otázkou to zakončím a nadviažem na to, čo povedal pán Celer. Doamna Smolgova, mulțumesc. O întrebare rapidă care vine în continuarea celor spuse de domnul Țeler. Domnule comisar, nu credeți că acum este momentul să instituim un cadru legislativ flexibil? V-ați referit la problema flexibilității, ați spus acolo câteva semne de întrebare. Ei bine, eu v-aș da aici un exemplu. Când am discutat uh, cadrul strategic comun în 2006 pentru perioada 2007-2013, nici nu ne așteptam să vină criza care a venit. Atunci uh, am adoptat o serie de documente importante, strategia 2020 uh, și alte directive și strategii ce pot fi aplicate de statele membre, făcând apel la fondurile structurale. Nu toate statele membre însă s-au concentrat pe activitățile cheie în programele operaționale. Iată, aici ar fi util un cadru legislativ flexibil sau un cadru de flexibilitate care ar permite statelor să-și reorienteze nevoile. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Ei sunt recunoscător colegului Zeller pentru faptul că dânsul a subliniat în repetate rânduri că nu există fonduri care să plutească liber în nean, ci că toate sunt alocate și că se bazează pe colaborarea dintre instituții pentru a modifica într-adevăr lucrurile. E vorba de a da dovadă de flexibilitate pentru a face trimitere la ultima intervenție. Și e nevoie să putem reacționa la uh, situațiile noi care apar în uh, anii 2009 sau 2010 s-a prezentat uh, suma plăților uh, anticipate, aceasta a fost crescută cu 7 miliarde pentru ca uh, astfel să poată permite un răspuns rapid în situațiile în care statele membre se confruntă cu o lipsă de lichiditate. Ne-am adaptat așadar um, abordarea. E nevoie, bineînțeles, în cadrul planificării să avem o anumită idee unde, înspre ce ne îndreptăm, pe de altă parte, avem nevoie și de o flexibilitate suficientă pentru ca în timpul unei anumite perioade de programare să putem reacționa la evoluțiile care se prezintă. Trebuie să lucrăm în permanență la competitivitatea UE, să reducem obstacolele economice, să lucrăm la competitivitate și în cele din urmă să creăm locuri de muncă și să asigurăm locurile de muncă existente. existente. Trebuie să reacționăm așadar flexibil, însă principalele obiective sunt aceleași. După părerea mea, nu există o abordare centralizată. Uh, Cred că, pe bună dreptate, ambiția noastră este să um, creștem eficiența în ceea ce privește utilizarea fondurilor uh, respect, comparat cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, lucru care cred că este în interesul contribuabililor. Și acest lucru are loc uh, atât la nivel național cât și la nivel regional. Și tocmai aici aceste fonduri, eficiența și stabilirea obiectivelor uh, este pusă sub semnul întrebării. Nu cred că este neapărat o contradicție la abordarea regională, ci este o consecință a căii propuse pentru dezvoltarea politicii. Așadar, în, după părerea mea, aceste fonduri uh, structurale nu pot fi văzute ca fiind fonduri de intervenție în situații de criză, ci sunt, ceea ce au fost întotdeauna, și anume un fond sau un set de fonduri care urmăresc să permită o dezvoltare durabilă a structurii din statele membre pentru a contribui astfel la creșterea a, uh, calității vieții cetățenilor UE. Cred că acest lucru a început deja și în perioada actuală de programare, și anume că am recunoscut faptul că doar investițiile în infrastructură uh, nu sunt suficiente. Țări precum Spania sau Grecia au uh, investit din plin în infrastructură, deosebi Spania, uh, rețeaua de cale ferată de mare viteză este excepțională, însă, după părerea mea, s-a uitat să se pună accentul și pe dezvoltarea consolidată a economiei, a bazei economice și investițiile în acest sens. E un lucru pe care am încercat să-l anticipăm în multe state membre pentru a îmbunătăți uh, situația și efectele din multe state membre ne dau dreptate cum facem ca aceste state membre să primească mai multe fonduri, deoarece acestea trebuie să pună în aplicare aceste fonduri și să le țintească înspre o gamă mai amplă de um, domenii. Da, există o alocație minimă pentru, uh, de exemplu, fondul social. Aceasta este clasificată în funcție de categoria regiunilor, e o listă disponibilă. Părerea Comisiei este că e necesar aici să ne asigurăm că într-o anumită scară se, invest- se fac investiții minime, uh, asta nu înseamnă că nu se poate investi mai mult. Aceasta este propunerea noastră în ceea ce privește recomandările specifice pentru uh, statele membre. Nu văd nici aici contradicții, deoarece Nu, va, nu e părerea noastră și nu va fi nici abordarea noastră faptul că pe baza recomandărilor anuale, atunci vom, uh, va trebui să modificăm programele. Nu, aici e vorba, îndeosebit la început, să respectăm acest lucru și uh, Uh, dacă există modificări masive, aici trebuie să ținem cont de flexibilitate, atunci, uh, pe măsură ce apar provocări, trebuie să putem reacționa la acestea. Așadar, încă o dată, pentru a reveni la contribuția colegului Mașca, cred că în trecut am dat dovadă de suficientă flexibilitate, însă vreau să fac o deosebire între flexibilitatea, că totul e posibil și flexibilitatea de a putea reacționa la anumite situații concrete pentru a adapta programele, însă fără a pierde din vedere principalele obiective. Foarte pe scurt, referitor la Spania, uh, Săptămâna trecută am ajuns la o înțelegere cu uh, guvernul Spaniei, o înțelegere referitoare la um, fondurile pentru, uh, la contul final pentru uh, fondul de coeziune referitor la perioada 2000-2006 pentru a putea pune repede la dispoziția Spaniei lichidități. Aceste fonduri nu sunt legate, nu sunt condiționate de fondurile structurale. Am purtat discuții cu ministrul de finanțe și ministrul uh, de economie și am spus foarte clar în cadrul acestor discuții că, în general, mi-aș dori ca aceste fonduri să fie utilizate în cadrul fondurilor structurale. Însă nu există o condiționalitate juridică în acest sens în ceea ce privește modificările presupuse de programul Barroso. Ne aflăm în negocieri la ora actuală cu guvernul uh, Spaniei și luăm în considerare uh, o sumă care se află undeva între 900 de milioane și 1 miliard de euro. Sper că în curând putem ajunge la o înțelegere referitor la cum putem modifica aceste programe. Dimensiunea macroeconomică, încă o dată cred, așadar că întrebarea um, calității impunerii fiscale este legată și de uh, activitatea de investiții și anume cât, uh, ce, ca, dacă au un caracter sustenabil referitor la uh, țesutul fiscal al statului. Și e vorba aici de relația între acestea și felul în care politica noastră ar fi vizată de toate aceste lucruri. Vă mulțumesc! For more seconds, I would like to, to thank you very much and say that in more or less... Bun, mulțumesc. Vom vota în curând mandatul pentru raportorii noștri la negocierile interinstituționale și uh, am uh, înțeles din cele întâmplate că vom avea nevoie de uh, mare atenție la negocieri. Avem uh, diferențe. Vrem, sigur, cu toții să avem o politică de coeziune care să fie cea mai bună, însă avem divergențe în ce privește instrumentele. Sperăm să aveți o atitudine constructivă și ca negocierile să decurgă bine. Dacă nu vă mai vedem înainte de vară, vă dorim uh, o vară cât mai uh, reușită. Știu că și dumneavoastră aveți vacanță și ne vedem la sfârșit. Nu știu, uh, dar uh, cred că o să ne vedem și înainte de vară, să știți, destul de des, poate nu în acest cadru oficial. Mulțumim interpreților, ne reunim la ora 3 pentru audiere. Ah,